is we Colleagues, good morning. We can start our meeting. Let's consider the agenda adopted. Putem să începem ședința. Ordinea de zi poate fi considerată adoptată. Dacă nu aveți observații și vă mulțumesc, trecem direct la punctul 3 și îl întâmpinăm aici cu multă căldură pe secretarul general al OCDE-ului, Angel Huria. Bun venit încă o dată la Comisia Econ. Suntem foarte mândri de cooperarea dintre noi și vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici. Este cea de-a treia întâlnire de acest tip, dacă nu mă înșel. discuții uh, importante pentru noi toți, mai ales în contextul actual. Am uh, parcurs uh, evaluarea uh, economică interim, la jumătate de parcurs, elemente optimiste, dar, uh, bineînțeles, uh, și anumite aspecte mai îngrijorătoare, ă, stabilitatea financiară, iar noi, în Europeană, încercăm să punem pe picioare un fel de mix de politici care ă, înseamnă și o relaxare monetară, dar și reforme structurale încercarea de a avea politici fiscale mai puțin prociclice și așteptăm cu nerăbdare să aflăm și părerile dumneavoastră. Sunt aceste metode bune sau ce poate fi schimbat? Ce să facem pentru a readuce Europa pe calea creșterii economice, economie și creștere durabile și cu locuri de muncă? Mulțumesc și vă dau cuvântul imediat. Mulțumesc foarte mult. Grație. Parliamentarians... Domnilor deputați, doamnelor și domnilor, este o mare plăcere pentru mine ca încă o dată să mă adresez în fața Comisiei uh, de Afaceri Economice și Monetare. Data trecută am venit aici în noiembrie 2013, acum un an și jumătate. Și criza era atmosfera predominantă atunci, acum două săptămâni, OCD-ul a dat publicității raportul său privind economia și se pare că avem semne bune pentru această primăvară 2015, prețuri la petrol mai mici și o politică monetară care a dus la o poten un potențial de creștere mai accelerată. Și euro acum uh, este o, o monedă mai slabă, de, de fapt este o monedă aliniată față de indicatorii fundamentali. Deci nu e o monedă slabă, așa mi se spune și mă enervează asta. Nu, e vorba de o monedă euro mai competitivă. Deci, încă o dată vă spuneam, prețul la petrol, care au scăzut, dobânzi mai mici, dar și o monedă euro mai competitivă. Condiții reunite și în același timp, așadar, rare ori vedem această conjunctură și deci trebuie să profităm. Uh, cerere internă puternică se evidențiază și duce la creștere în Statele Unite, iar în Japonia stimulente monetare și fiscale reprezintă un gaj pentru o creștere care se va întâmpla în curând. Pe de altă parte, avem problema uh, datoriei acestei țări, care duce la niște constrângeri. Media datoriei este de mai puțin de 100 la 100, iar 250% este cazul Japoniei ca și datorie, deci uh, știm bine că asta poate să fie o problemă. O încetinire treptată în China către o creștere normală, am zice cam de 7%, mi se pare o cale durabilă, iar India va fi probabil economia cea mai dinamică în următorii doi ani. Vor avea probabil uh, o creștere de între 8 și 10%, însă problema este cu cei care exportă materii prime, mai ales petrol. Uh, Brazilia, de pildă, s-ar putea să se găsească într-o situație de recesiune în viitor. Chiar dacă relansarea globală este destul de disparată și în ciuda problemelor, situația în Europa este un pic mai bună. Am revizuit uh, previziunile mm, creșterii PIB-ului în zona euro cu uh, o treime de punct procentual, crescând de la 1,4% în 2015 cu o previziune de 2% în 2016. Sunt datele pe care noi le-am prezentat uh, pe 18 martie cu o viziune pe următorii doi ani. Iar acțiunile îndrăznețe ale BCE-ului au dus uh, ocazii, la ocazii oportunități pentru ca zona euro să iasă din uh, ciclul nefast al stagnării prelungite a um, veniturilor reale. Irlanda. Irlanda, de pildă, crește cel mai repede, Regatul Unit în regulă, Spania ok, Regat, um, Portugalia în regulă, și să nu uităm că, cu excepția Regatului Unit, sunt țări de, pe care le-am ajutat, care au avut mari probleme, care au avut multe presiuni de suferit și acum au ieșit la liman se descurcă mai bine pentru că au făcut reforme. Regatul Unit nu a avut probleme de piață, pur și simplu au avut probleme ale lor, au luat niște hotărâri care s-au impus și acum se descurcă mai bine. Deci toate țările care au făcut reforme, toate țările care s-au mișcat acum sunt într-o situație mai bine, însă nu trebuie să ne culcăm pe lauri. Europa este în continuare în fața multor provocări, creșterea este destul de lemeșă șomajul va scădea, dar numai treptat, pornind de la un uh, nivel neacceptabil de mare, de asemenea niveluri foarte înalte de inegalitate și de șomaj în rândul tinerilor care continuă să existe. Și asta nu este surprinzător. Moștenirea crizei, uh, puțină creștere, șomaj mare, inegalități mari, toate astea se traduc într-o eroziune a încrederii în instituții, în guverne, în parlament. Politica monetară, bineînțeles, poate să creeze bazele pentru creștere și poate să ducă la un câștig de timp. De, domnul Draghi, domnul Bernanke, doamna Yellen, domnul uh, King, domnul McCartney, domnul Kuroda în Japonia ei pot să ne ajute să uh, luptăm împotriva timpului, dar numai guvernele însele pot să ia măsuri structurale, să facă măsuri, uh, politici structurale, reforme structurale care să ducă la investiții, la creștere durabile și să, să ducă la o întoarcere pe o cale durabilă de creștere a economiei în Europa. Câteva uh, recomandări ale OCDE-ului. În primul rând, o recentrare a politicii fiscale pe creștere. De ce recentrare? Pentru că până acum ne concentram foarte mult pe reducerea deficitelor. Și în ciuda progreselor uh, legate de asanarea finanțelor publice, Raportul datorie PIB este în continuare foarte mare pentru că creșterea a fost foarte proastă, mică. În momentul în care PIB-ul crește foarte puțin sau chiar negativ, bineînțeles că acest raport uh, crește în mod îngrijorător. Iar uh, <clears throat> acest raport a fost de 2,5 la 100 din PIB în 2014, dar în 2009 ne găseam la un uh, vârf de 6%, deci se poate și mai bine. Însă, majoritatea ajustărilor fiscale care trebuiau să se facă s-au făcut. Vreau să subliniez acest lucru. Și atunci, strategic vorbind, ne găsim într-un alt scenariu. Având în vedere aceste progrese, este important să ne um, concentrăm pe uh, indicatori, care, de fapt, principalul indicator pentru noi este creșterea. cetinirea ajustărilor fiscale în Europa este ceva uh, potrivit pentru a permite politici structurale și pentru a permite BCE-ului să-și conducă în continuare politica monetară de relaxare fiscală. În orice caz, politica fiscală trebuie să fie în slujba creșterii, în slujba locurilor de muncă și, bineînțeles, investi, investiții, investiții pentru creștere, care se ducă și vor duce probabil la creștere încă de anul viitor, iar planul Juncker poate să ne ajute în acest sens. Bineînțeles că vom mai discuta despre asta și mai încolo. <clears throat> Deci, iată, prima recomandare, recentrarea pe o politică fiscală în favoarea creșterii, deci nu numai consolidare fiscală. Apoi, îmbunătățirea cadrului uh, fiscal revizuit. Ce înseamnă asta? OCDE-ul salută progresele mari realizate în acest domeniu de la începutul crizei, inclusiv revizuirea cadrului fiscal și crearea Uniunii Bancare. Ele merg mână în mână și s-au făcut multe progrese în acest sens și vreau să spun că este unul dintre șantierele în curs, dintre cele mai uh, dinamice în Europa. Însă, <clears throat> uh, faptul că ne bazăm pe extinderea ad hoc ale termenelor pentru a atinge uh, ținte fiscale nu este o situație bună. Există cazuri excepționale și, dar nu trebuie ca excepția să devină o regulă, mai ales pentru anumite țări care s-au, au făcut acest lucru și atunci încrederea și credibilitatea se diminuează. Acum permiteți-mi să văd sau să vă arăt trei moduri în care putem să îmbunătățim acest cadru fiscal revizuit, care să ne conducă pe calea unei durabilități, sustenabilități uh, fiscale um, pe termen mediu, dar mai ales să ne ducă la creștere. În primul rând, um, Echilibru bugetar structural uh, joacă un rol deosebit în acest sens, însă există multe probleme legate uh, de măsurare, evaluarea acestei poziții structurale. Metodologia trebuie să fie reexaminată și să fie adaptată, modificată pentru a putea mai bine să dea socoteală de această poziție bugetară structurală. Apoi, când vine vorba de calcule și de măsuri, fiecare se va linia pe cel mai mic numitor comun și fiecare își va adapta uh, situația în funcție de definiția proprie. Este așa în natura umană. Problema este că asta nu ne ajută cu nimic, uh, complexitatea fiind foarte mare. Apoi, consolidarea cadrului fiscal național, care trebuie să fie în continuare încurajată. Avem Consilii Naționale Fiscale care sunt, ar putea, ca și entități, să joace un rol mai bine pentru a produce evaluări independente ale situației fiscale. Multe țări au astfel de instituții. În Regatul Unit avem o entitate numită Budget Responsibility Unit uh, și e o instituție care se ocupă de evaluarea politicii fiscale. În Germania, în 2009, s-a hotărât aducerea la, ajungerea la echilibru bugetar până în 2016 Uh, uh, fiecare, prin intermediul Constituției, prin uh, crearea de instituții, um, încearcă să facă ceva pentru a arăta interes, că trebuie făcut acest lucru. Apoi, noi recomandăm simplificarea regulilor fiscale în UE. Cadrul actual este greu de înțeles pentru guverne, pentru experți, ce să mai vorbim despre oamenii obișnuiți. Și atunci oamenii nu sunt bine informați sau sunt prost informați chiar dacă folosesc mai multe surse. Guvernele trebuie să se ocupe de politici fiscale sănătoase și nu să încearcă să înțeleagă cum merge contabilitatea sau să creeze niște tertipuri fiscale pentru a exploata lacunele existente în cadrul respectiv. Reformele structurale acum. Așa cum v-am spus uh, și am subliniat, uh, politica fiscală monetară trebuie să fie completată de reforme structurale cheie. Printre altele, deoarece politica monetară este probabil sau se găsește cumva um, într-un moment în care s-a făcut cam tot ce se putea face până acum, iar politica fiscală acționează numai pârghia deficitelor și a reducerii uh, datoriei și încerca să, să ieșim din impas cheltuim, cheltuind mai mult. aduceți-vă aminte că am, am adăugat patru puncte eh, la PIB datorie comună, însă situația este cumva îngrijorătoare pentru că piețele nu reacționează așa cum ar trebui și atunci trebuie reforme structurale cheie. Anumite țări, mai ales la periferia Europei. Nu-mi place acest cuvânt, dar sper că înțelegeți despre ce vreau să vorbesc. Anumite țări pot și au făcut progrese mari recent, în ultimii ani, și atunci trebuie să continue pe această cale. Ei au luat niște hotărâri, niște decizii. Acum trebuie să le pună în aplicare, să le implementeze. Din păcate s-au făcut mai puține progrese în alte țări, multe țări, în țări mari chiar. Și pentru aceste economii trebuie să existe mai multă ambiție pentru a ajunge la o cale mai solidă de creștere și pentru a reduce dezechilibrele. Anumite politici trebuie să facă ca și creșterea să fie mai inclusivă, de, de pildă să se reducă acel caracter dual al pieței muncii și să se potențeze competențele forței de muncă, sporind productivitatea și asta înseamnă că vom spori și salariile, vom crește și salariile. Și vreau să vă spun că ieri am fost în Suedia și săptămâna din înainte m-am găsit în Regatul Unit, înainte de asta m-am deplasat în Italia și încă acum câteva săptămâni în urmă m-am dus la Luxemburg. Deci mi-am mi, -am, mi -am pus întrebarea ce au în comun aceste țări productivitate zero sau chiar negativă. Asta este o mare, foarte mare provocare. Și atunci trebuie să fim foarte atenți la acest aspect. De asemenea, este singura posibilitate de a avea, într-adevăr, salarii mai bune în Europa. OCD-ul uh, analizează cu atenție și lucrează cu o serie de țări europene, Italia, Franța, Portugalia, și Grecia pentru a sprijini agendele de reforme structurale. Bun, cam așa uh, spunem. În Franța, reformele structurale impact asupra creșterii și ocupării. Am încercat să calculăm impactul asupra creșterii um, când vine vorba de fiecare reformă implementată. Am făcut treaba asta și cu Italia, și cu Germania, și cu alte țări. Și apropo, toate aceste documente, plus ieșirea din capcana stagnării, politici pentru Europa, pentru Japonia, creștere, politici structurale, servicii economice în zona euro, etc., plan acțional uh, bazat pe veniturile din uh, fiscalitate, etc., interim, raport. Toate astea le am pe acest uh, stick USB. Vrem să salvăm copacii planetei. Să știți că toate sunt la dispoziție, sunt pe internet. V-am adus o copie ca să le vedeți cu ochii dumneavoastră, dar toate sunt în format electronic. Bun. Care ar fi aceste reforme? Adică ce impact au ele Vreau să vă dau un exemplu interesant, domnule președinte. Sunteți din Italia, nu-i așa? Am făcut un calcul și anume că dacă Italia uh, adoptă pachetul de reforme pe care și l-a propus și dacă îl pune într-adevăr în aplicare, asta este un mare dacă, atunci Italia poate să aibă o creștere de până la 3% suplimentară a PIB-ului după un ciclu de 5 ani. Deci dacă spun 100, o să fie 103. Dar după 10% vă vor avea un plus de 6%. Pentru că aceste politici se consolidează reciproc și cocktailul respectiv este mai tare. Deci dacă Italia poate să aibă un plus de 6% la PIB, deci mai, mai mult venituri per capita, etc. Și asta se poate spune și despre alte țări, însă vreau să vă dau acest exemplu în particular. Uh, în ce privește piața unică autentică, ea poate să contribuie mult substanțial la reducerea uh, la creșterea, creșterii pe termen mediu. Dacă se înlătură barierele, obstacolele și așa mai departe. Și atunci planul Juncker uh, e interesant și aici uh, pentru a vedea o mai bună integrare a pieței unice. De pildă, telecom, telecomunicații, energie, electricitate, spirit antreprinzător, mobilitate. Aici, cu siguranță, accentul trebuie să fie pus pe planul european. Și acum aș spune că ultimele propuneri ale lui uh, comisarului Ansip, care a prezentat principalele componente ale pieței unice digitale, de fapt, își propune să prezinte acest lucru în luna mai. Pentru noi, astea sunt semnale foarte pozitive și încurajatoare și este exact tipul de inițiativă de care avem nevoie, care, care va duce nu numai la sporuri de productivitate, dar uh, va permite și o mai bună implementare a planului Juncker. The OECD's product market regulation indicators Indicatorii OCDE arată că barierele în sectorul serviciilor nu s-au schimbat prea mult. Avem o imagine pe 2013. Din 2006-2007 până în 2013 acești indicatori nu s-au schimbat, ba chiar s-au deteriorat în anumite țări, ceea ce arată că directiva UE a serviciilor mai are încă multe de făcut și a avut puțin impact până acum. În legătură cu acest mare plan de investiții, ni se pare că uh, nu avem suficientă creștere și suficient comerț. Suntem cam la jumătatea vitezei la care ar trebui să fim. Nu avem încredere. Nu există încredere în Europa și nu avem investiții. Așadar, de ce ne mai mirăm că nu creștem? Știți? În trei cilindri, motorul creșterii merge la jumătate din viteza posibilă. Așadar, avem nevoie de un mare plan de investiții și în ceea ce privește planul Juncker, cred că acesta poate să permită o concentrare și nu cred că e vorba de cele 315 miliarde. Vreau să vă spun, dacă partea reglementativă nu va funcționa, dacă progresul pieței interne nu va funcționa, uh, nu există nicio sumă pe care să o putem uh, injecta în economie ca să se întâmple ce trebuie. Pe de altă parte, dacă aspectul reglementativ și piața unică funcționează corect, poate nici măcar nu-i nevoie de 315 miliarde. Poate că se, vor, se va strânge până la un triliard și poate că nu va fi nevoie de un input atât de mare din partea publicului. Deci trebuie să se pună accentul pe partea reglementativă. Se știe că planul Juncker are trei piloni, da? Banii, proiectele, programele la nivel național și, în al treilea rând, schimbările structurale. Eu aș lua-o invers. Aș începe cu schimbarea structurală, după aceea proiecte bune și după aceea banii vor curge mai natural. Cred că aceasta e cea mai bună abordare. Foarte pe scurt aș vrea să menționez că ne-am oferit să colaborăm cu Comisia Europeană la punerea în aplicare a acestui plan pe mai multe fronturi, inclusiv în uh, legătură cu parteneriatele public-privat. Avem multă experiență în acest domeniu. Acum aș dori să închei cel puțin această parte, comentând pe scurt uh, fiscalitatea, pentru că în curând vom avea o reuniune comună. Mă voi întâlni cu Comisia Taxe și cu Comisia Econ și uh, Pascal Santamon, care e directorul nostru pe taxe, va lucra cu dumneavoastră. Dar uh, aș vrea să prezint subiectul pe scurt, să vă spun că noi lucrăm pe două direcții care sunt realmente revoluționare, reprezintă o desprindere dramatică și sperăm să schimbe fața lumii în domeniul fiscal. În primul rând, trebuie să știm unde să ne ascundem. Practic, e vorba de paradisurile fiscale, e vorba de acești indivizi care își duc banii în locuri unde nu se face raportare Până acum am făcut multe progrese, trecem la o fază de schimb automat de informații. Vom intra în detaliu imediat. Și uh, celălalt aspect este așa numitul BEPS, erodarea bazei impozabile și transferul profiturilor, care face parte, uh, care este prezentată pe acest stick USB pe care l-am arătat. Trebuie să ne asigurăm că întreprinderile care au găsit o modalitate de a evita plata impozitelor nu sunt obiectul unei duble impozitări, sigur, nu ne dorim asta, dar ele au găsit o cale să evite de două ori impozitarea. Noi vrem calea de mijloc, să plătească taxe și impozite odată. Și sperăm să se întâmple acest lucru în locul unde își desfășoară activitățile. Deci, unde fac profitul? O să vorbim mai pe larg despre acest lucru, dar o perspectivă mai bună, domnule președinte, în orice caz. Și ce mesaj vrem să, mă, să vă transmitem este, vă rugăm să vă simțiți în lagul dumneavoastră în relația cu OCDE, să folosiți OCDE-ul, noi dorim să colaborăm tot mai mult cu dumneavoastră, dar lucrăm și pentru dumneavoastră. Lucrăm la evaluarea impactului uh, planului dumneavoastră de investiții. Lucrăm um, la proiectele de garanție pentru tineret la nivel național. Nu uitați că 21 din cele 28 de state membre sunt membre OCDE și încă două vor adera în viitorul uh, apropiat, Letonia și Lituania. Deci vom avea 23 de state membre UE, membre OCDE. Deci suntem foarte implicați în Europa nu uitați că ne-am uh, născut din planul Marshall, care a fost o inițiativă luminată a Statelor Unite de reconstrucție a Europei. Deci nu suntem un think tank uh, cu locația la Paris. Mie nu-mi place această exprimare. Noi suntem un do tank, pentru că noi facem politici, noi nu scriem documente. Și avem 34 de membri dintre care 21 sunt state europene. Deci interesul nostru față de Europa este permanent și face parte din preocupările noastre cotidiene. Ceea ce înseamnă că ne preocupă Europa în domeniul sănătății, în domeniul fiscalității, în domeniul educației, în domeniul cercetării și dezvoltării, în domeniul creșterii, în toate dimensiunile dimensiunea economică, de mediu, socială, ne preocupă și chestiunile de guvernanță. Deci, încă o dată, vă rog să folosiți OCDE, să vă simțiți bine cu OCDE. Noi suntem aici ca să vă susținem. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și vom începe să vă folosim chiar acum prin întrebările adresate de colegi, dar înainte de a le da cuvântul vreau să vă mulțumesc ne place foarte mult optimismul dumneavoastră și în același timp mi s-a părut foarte interesant ce ați spus. Chiar avem nevoie aici de o măsurare a impactului reformelor structurale. Avem nevoie de simplificare, lucrăm la simplificare prin raportul BRS. Avem o guvernanță complicată pe plan fiscal și proceduri complicate. Și, uh, sigur, în legătură cu planul Juncker, noi încercăm să contribuim, avem și uh, Uniunea Piețelor de Capital, care contribuie la pilonul structural, dar, pe de altă parte, nu trebuie să așteptăm să fie implementat planul Juncker înainte de a încheia această parte structurală. Deci trebuie să începem imediat. Și, între timp, desigur, să uh, ameliorăm structura. Haideți să dăm cuvântul vorbitorilor și începe domnul Burkhard Bartz, coordonatorul PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule Guria, mă bucur foarte mult să văd um, că aveți un interes permanent față de Europa, încă o dată reafirmat. O iau de la început, spune domnul Balz. Deci, domnule Guria, ne bucurăm că sunteți aici și mă bucur foarte mult să văd că reafirmați interesul permanent al organizației dumneavoastră și al dumneavoastră personal față de Europa. Ați vorbit despre planul Juncker. Pe mine m-ar interesa un lucru, dat fiind că ajungem acum la runda finală înainte de luarea deciziei aici în Parlament. Și aș vrea să știu dacă din perspectiva dumneavoastră există aspecte care nu sunt încă tratate suficient din perspectiva OCDE în cadrul planului Juncker. Dacă da, cu siguranță să știți că ne interesează foarte mult care sunt acele aspecte. În al doilea rând, este alături de dumneavoastră și directorul de la Centrul pentru Fiscalitate. Vom discuta și cu el și combaterea fiscalității a avut în ultimii ani efecte impresionante și sperăm să continue tot așa. Pe mine m-ar interesa ce progrese se pot face la schimbul automat de informații, cum se poate consolida acesta în continuare pe plan global și ce obstacole ați constatat dumneavoastră în trecut la dezvoltarea de sisteme automate de schimb de informații și în legătură cu inițiativa BEPS pe care ați uh, menționat-o. Cum putem înlătura aceste obstacole pe viitor? Mulțumesc! If you wait for... Dacă așteptăm uh, ca lucrurile să devină perfecte nu se mai întâmplă niciodată. Deci când vorbiți de planul Juncker, eu aș zice dați bătaie și probabil că pe parcurs veți învăța mult despre ce mai trebuie făcut. Nu uitați că acesta nu e doar un fond, nu e ca și cum strângem niște bani și vedem noi. Nu, este un plan care are potențialul să meargă uh, mult mai departe, dacă statele iau deciziile și necesare și fac uh, ce trebuie, iau măsurile structurale pentru ca planul Juncker să aibă succes, impactul său și beneficiile vor depăși mult planul Juncker. Și ne vom aminti de planul Juncker ca de un detonator, ca de un catalizator, nu ca de o seamă de proiecte. 15 miliarde în contextul celor 28 de state față de PIB-ul celor 28, nu e ca și cum uh, brusc uh, apar acești bani și toată lumea iese din scenariul creștere slabă. Nu, nu e vorba de bani, e vorba de măsurile care vor fi luate. Și astfel se va ajunge la un impact intergenerațional. Pentru că asta se urmărește și noi de aceea susținem planul. Deci nu așteptați ca planul să fie perfect pus la punct. În legătură cu um, impozitele și schimbul automat de informații, am primit cam 40 de miliarde de euro venituri uh, la trezoreria statelor care participă la acest proces. Bani care n-ar fi fost primiți fără munca noastră și fără sprijinul politic al multor țări ale dumneavoastră prin G20. Deci, 124 de state fac schimb de informații la cerere și ideea este să se treacă către un schimb automat de informații. E o adevărată revoluție. Să ne închipuim că din 2017 Cineva își deschide un cont într-un stat terț, banca la care se deschide contul va raporta în fața autorităților din acel stat, iar autoritățile din acel stat vor informa uh, țara de cetățenie a persoanei care a deschis contul și dacă persoana respectivă a informat autoritățile foarte bine, dacă nu le-a informat, va fi invitată la o discuție. Dar asta nu s-ar fi putut întâmpla înainte, pentru că trebuia mai întâi să se identifice posibilitatea, probabilitatea ca domnul Cutărică să fi primit niște bani pe care să fi plătit sau să nu fi plătit impozite și să le fi trimis la un centru de fiscalitate, de fiscalizare sau nu. Deci asta n-ar fi fost posibil și este o revoluție, este o schimbare dramatică. Să vă mai spun ceva. În 2008 erau 40 de acorduri bilaterale de schimb de informații. Astăzi sunt 3000. Asta s-a întâmplat în 5-6 ani. E dramatic. Avem experiență, ne întrebați? Da, avem experiență. Noi dezvoltăm sistemele, noi dezvoltăm modelele și ce dorim noi este să avem un singur acord care să modifice uh, toate cele 3000 de acorduri în loc să petrecem câțiva ani renegociindu-le. Thank you. Mulțumesc. Trebuie să îl rog pe domnul Guria și să-i rog și pe colegi să respecte slotul de 5 minute pentru întrebare și răspuns, altfel nu vom avea suficient timp la dispoziție și nu vor putea toți colegii să își pună întrebările. De la SND, Peter Zimon. Mulțumesc, domnule președinte. Iarăși germană. Mulțumesc, domnule secretar general. Și noi ne bucurăm că sunteți astăzi aici și că putem discuta. Și întrebarea mea se îndreaptă în aceeași direcție ca colegului. Am o întrebare despre planul de investiții și una despre domeniul fiscal. Eu uh, sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să cântărim bine șansele oferite de, de planul Juncker și să acționăm în așa fel încât uh, efectele să fie cele mai bune pentru Europa. Întrebarea este însă, vom reuși vom reuși în acest fel să facem cei mai bine pentru întreaga Europa? Acesta trebuie să fie obiectivul nostru, să eliminăm dezechilibrele sociale și economice, dar depinde foarte mult de uh, regiunile cele mai puternice ale acestui continent, ca regiunea mea. Când mă uit la proiecte interesante pentru investitori, când văd cum trebuie să fie ele ca să investească, văd că trebuie ca efectul de pârghie să fie de 1 la 15. Deci un euro investit să dea 15 euro profit. Nu vi se pare un pericol aici? Și dacă vedeți și dumneavoastră pericolul, spuneți-mi cum putem să-l depășim. Asta aș avea de spus despre planul Juncker. Mă tem că nu se vor elimina dezechilibrele macroeconomice din interiorul Uniunii Europene și din uh, uh zona euro. Ele ar trebui Uh, să nu fie accentuate de acest plan și trebuie ca tocmai statele care au nevoie de creștere, tocmai statele care au nevoie de proiecte, să fie tocmai acelea unde să se desfășoare aceste proiecte. Proiectele nu trebuie să rămână în regiunile superindustrializate. A doua întrebare, tot domeniul fiscal, în legătură cu BEPS, ați spus că avem uh, informații, raportări pentru fiecare țară, dar acestea nu pot fi verificate de multe ori. Ce părere aveți? E nevoie de mai multă transparență în domeniul raportării pe fiecare țară, dar și în domeniul uh, deciziilor fiscale? Aici Comisia Europeană cere un registru central la ora actuală și discutăm acum despre cum să fie, cum să arate el uh, și ce să fie trecut în acest registru. Ce părere aveți dumneavoastră despre uh, transparența în domeniul fiscal? În primul rând, astăzi nu avem o raportare pe fiecare țară. Haideți să începem cu uh, um, rapoarte pe fiecare țară controlate de autorități, să nu le facem public direct, pentru că noi nu vrem să facem oamenii de rușine, noi vrem să-și plătească impozitele și asta e treaba autorităților. Acum, pe plan politic, se pare că am putea să ne îndreptăm către o raportare pe fiecare țară, dar um, să facem aceste informații publice ar fi un impediment politic și deci nu am putea obține un consens. Deci, mai binele e dușmanul binelui. Poate că ar fi bine să facem acest lucru pentru prima dată, să facem pe contribuabil să-și plătească taxele și abia apoi să adăugăm mai multă transparență. Dacă vom insista să avem mai, foarte multă transparență de la început și să facem naming and shaming, vom risca să pierdem totul. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, vă împărtășesc dorința și eu doresc rezultate cât mai rapid, dar s-ar putea să trebuiască să așteptăm un pic mai mult, dar să facem realmente progrese. În legătură cu planul de investiții și diferențele teritoriale, Uitați, planul Juncker este un plan de investiții, nu e un panaceu. Nu va rezolva toate problemele Europei, da? Trebuie să fie un stimulent de creștere, pentru că nu se fac investiții. Sigur că încercăm uh, să avem o abordare cât mai echilibrată și așa mai departe, dar planul acesta nu va rezolva problemele vechi de zeci de ani pe care le aveți. Apoi, PIB-ul UE este de 13 triliarde și vorbim de 315 uh, miliarde pe câțiva ani. Deci, generați în Europa 13 triliarde în fiecare an. Deci, ce aduce acest plan e o fracțiune față de această sumă. Nu va rezolva toate problemele pe care le aveți. Nu va elimina diferențele europene pe termen lung neapărat. Înțelegem preocupările dumneavoastră, cred că trebuie să continuăm să lucrăm, dar nu vă așteptați ca planul Juncker să rezolve toate problemele. Nu va elimina inegalitățile, nu va rezolva problemele monede euro, poate că va reduce șomajul, dar ideea principală este să se genereze investiții ca să aveți puțină creștere. Și de asemenea trebuie să-i recunoaștem limitele. Thank you. Mulțumesc. Sigur că acesta este un motiv în plus să încercăm uh, să facem planul să funcționeze cât mai bine, ca să avem investiții peste tot în Europa. Urmează domnul Notis, ECR. Să calosorizo stine Bine ați venit în comisia noastră. Eu o să mă concentrez pe Grecia, care astăzi se confruntă cu o foarte gravă criză umanitară. 40% din populație este sub pragul sărăciei. Dacă șomajul ajunge la un milion și jumătate, a fost o reducere foarte mare a salariilor, nu mai avem asigurări sociale. În ultimii cinci ani s-a pierdut foarte mult și din venit, însă în 5 ani, nivelul datoriei a crescut și a ajuns la 180%. Prin urmare, Troica a făcut ca săracii să fie și mai săraci, veniturile au fost reduse, poverile s-au îngreunat, mai ales la nivelurile mai scăzute, în timp ce bogații s-au îmbogățit și mai mult. 45% din cetățenii noștri pensionari au o pensie care îi face să trăiască sub pragul sărăciei iar restul uh, au, pensiuni, au pensii în jur de 100 de euro. Situația este din ce în ce mai proastă. E vorba de bani care au ajuns în țara noastră, dar care nu au fost investiți. Dacă ar fi fost investiți, n-am fi avut așa o rată ridicată a șomajului, mai ales în rândul tinerilor. Peste 200 de mii de tineri au imigrat din țara noastră. De ce s-a ajuns în această situație? Pentru că Troica a implementat o politică catastrofală, o reformă dură, sălbatică, o austeritate foarte intensă, în loc să facă reforme structurale diferite de alt tip ar fi trebuit să fie stimulată creșterea, ar fi trebuit să fie susținuți întreprinzătorii care puteau fi un motor al creșterii, profesiile liberale puteau fi un motor al creșterii și în loc să se facă toate acest lucru, au fost închise multe uh, întreprinderi mici și mijlocii și Troica, în loc să învețe ceva din această situație, continuă să asfixieze Grecia. și se vorbește despre manevre financiare care în niciun caz nu pot fi benefice pentru Grecia. Troica spune că face reforme structurale, dar asta face de fapt. Și pe baza acestor date, domnule Curia, știu că avem doar 5 minute, deci pe baza tuturor acestor date în calitate de șef OCDE, ce propuneți pentru a găsi o soluție la această catastrofă umanitară? Ar trebui să ne gândim la anularea unei părți a datorie? În calitate de secretar general al OCDE, trebuie să alegeți dacă sunteți de partea Troică sau dacă susțineți populația Greciei. Pe 11 februarie am fost în Atena la data respectivă, prim-ministru fusese tocmai numit cu câteva ore în urmă. Și pe 12 martie am vizitat sediul OCD-ul, de unde a vorbit uh, cetățenilor. Am creat un grup de acțiune o reună cu Grecia pentru sprijinirea proiectului, programului de reformă. Există o serie de aspecte comune pe care ne axăm cu toții de exemplu în cazul uh, impozitelor. Elaborarea structurilor și colectarea impozitelor, combaterea corupției, promovarea transparenței, a competitivității, eliminarea monopolurilor, oligopolurilor și așa mai departe, care au avut de câștigat până acum și, sigur, îmbunătățirea administrației publice. Acestea sunt unele dintre elementele de temelie, dar problema nu a apărut în ultimii cinci ani a apărut atunci când au apărut acele erori de rotunjire. Guvernul spusese că are un deficit de 5%, dar era de fapt de 15%, l-au scăpat pe unul din față pentru a coborâ de la 15% la surplus e nevoie de mult timp și în timp sigur că datoria se acumulează pentru că nu dispare peste noapte. De aceea lucrurile au fost uh, așa dramatice și așa dureroase pentru cetățeni. Tot ce vreau să vă reamintesc este că există două aspecte pe care trebuie să le aveți în vedere în prezent. În primul rând, negocierea pentru refinanțarea și scadența datoriilor și pe viitor, perspectiva pe viitor, pe termen mediu și lung. La asta lucrăm. Vrem să transmitem un semnal că există un viitor și că E nevoie de schimbări structurale pe care le discutăm cu noul guvern al Greciei. Acestea vor fi implementate pentru a ne asigura că avem o creștere durabilă, pentru că găsim noi locuri de muncă și stimulăm creșterea. După cum am spus, arătarea cu degetul către Troica sau către oricine altcineva nu cred că ar fi prea productivă, mai ales în această etapă și soluția trebuie să fie abordată din perspectiva viitorului. Mulțumesc! Marian Harking, ALDE Mulțumesc, bună dimineața, vă mulțumesc pentru timp, timpul alocat. Am două întrebări. Ați menționat creștere, dar ați menționat și inegalitățile și ați menționat Irlanda. Cifrele au arătat săptămâna trecută că 9% dintre cei care au un loc de muncă trăiesc în sărăcie, adică o persoană din 10 lucrează, dar este săracă. Și asta este uh, datorită contractelor cu ore zero sau uh, temporare, ce pot face statele membre, ce pot face instituțiile europene. Ați vorbit despre reforme structurale. Există reforme structurale pe care le-am putea implementa pentru uh, a rezolva această problemă? Ați menționat de asemenea BEPS. Sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește această chestiune. Aș avea însă niște întrebări cu privire la modul în care propunerile în forma lor actuală uh, favorizează economiile mari în fața celor mici. În țările mici, companiile adesea trebuie să-și găsească fonduri peste hotare și totuși propunerea este ca uh, beneficiul fiscal să fie în țara de unde se ia uh, capitalul. Deci asta ar putea să aibă, să facă ca micile economii să sufere. Apoi, uh, în ceea ce privește economiile digitale, cum definim sediul permanent în cazul unei companii digitale? Există multe probleme în ceea ce privește definițiile din acest domeniu. Ce propuneți? Cum putem garanta tratament echitabil între economii mari și economii mici? Cred că v-am lăsat suficient timp ca să răspundeți la aceste trei întrebări lungi. Mulțumesc, doamnă Harkin. Întâi de toate, Irlanda este un caz exemplar, aș zice, în care există politici corecte care au fost implementate și acum se trece la redresare. Ne-ați spus că există lucrători care au o situație precară și sunt de acord. Singura problemă este că, nu cu mult timp în urmă, ideea era că îi putem ajuta pe oameni uh, dar uh, nu existau, uh, nu doar că locurile de muncă erau prost plătite, nu existau deloc și nu exista nici perspectiva unei creșteri, pe când acum Irlanda crește cu cea mai mare viteză, se dezvoltă cu cea mai mare viteză și asta este o bună modalitate de a răspunde la întrebarea dumneavoastră. Cunoștințele, capacitățile sunt o altă chestiune. Acestea vor permite relansarea locurilor de muncă de care vorbiți ce se face în domeniul formării, educației, inovației, concurenței, reglementării, structurile interne, fiscale, cercetare, dezvoltare, legătura dintre cer- centrele de cercetare și companiile private și modul în care acestea merg împreună pe piață. Acestea sunt chestiuni care trebuie avute în vedere mediul, sistemul bancar. Acestea sunt lucrurile care o să vă ajute să vă dezvoltați pe termen mediu și lung. Și apoi, economia digitală, ați menționat-o. Am ajuns la o concluzie foarte interesantă și anume că nu e nevoie să se facă uh, Uh, reglementări speciale pentru economia digitală. În primul rând, pentru că asta ne-ar slăbi poziția, chiar și juridic vorbind, și în al doilea rând, pentru că există multe modalități de a identifica de unde vin banii și cine a primit. De aceea e posibil, fără a crea un cadru special, să existe specialiști care înțeleg industria respectivă. Fiecare țară poate face acest lucru. Nu trebuie să spunem, să ridici din numeri și să spui nu avem ce face, nu avem cum să ne descurcăm în acest mediu. Nici vorbă. Este absolut posibil, există multe uh, caracteristici comune, pentru că și ei primesc bani și banii pot fi monitorizați. Sigur, chestiunea pe care ați menționat-o dumneavoastră cu sediu, da, poate da naștere la probleme, dar problemele pot fi rezolvate. Apoi, economiile mari, mici. Propunerile BEP se aplică în mod egal tuturor și, sigur, suntem în faza în care am produs primele șapte și ultimele vor fi produse anul acesta. Anul acesta, la întâlnirea G20 din Turcia. Și vom avea un pachet un pachet consistent. Primele șapte vor fi ajustate pentru a se potrivi ultimelor opt. Și chestiuni ca cea pe care ați menționat-o dumneavoastră își vor găsi soluția. Dar aceasta este o ambiție pe care am stabilit-o, un obiectiv. Obiectiv care doar cu câțiva ani în urmă nu părea posibil. Și există două motive pentru care acest lucru e posibil. Pentru că, în primul rând, avem nevoie de acei bani și pentru că, politic, guvernele nu își mai pot permite să impoziteze uh, pătura de mijloc sau IMM-urile și să-i lasă pe cei mari să scape neimpozitați. Sunt multe lucruri de plăcut, de făcut, dar eu sunt destul de optimist în ceea ce privește evoluția. Mulțumesc, Miguel Diegas Gue. Bună ziua! Ați prezentat uh, niște bune perspective de creștere. Ați vorbit despre un preț căzut al petrolului, despre rate ale dobânzii, care reprezintă un element al dobânzii care trebuie luat în considerare. Însă, creșterea uh, nu se face simțită și ne confruntăm cu aceeași situație, cu o creștere de 1-2% pe an, dar deja aceste previziuni le auzim de 10 ani. 1-2%, dar mai mult de 2% nu reușim să creștem. Prin urmare, uh, nu se creează noi locuri de muncă și nici nu se aplică noi uh, soluții, noi rețete. Se vorbește de inovație, cercet, inovații, cercetare, dar acestea sunt cuvinte pe care le auzim încă o dată de 10 ani. Și în cazul reformelor se vorbește despre privatizarea economiei, flexibilizarea relațiilor de muncă, sunt lucruri care se menționează de ani de zile. Și totuși ne găsim unde ne găsim. De zeci de ani se vorbește despre fraudă fiscală, evaziune fiscală, paradisuri fiscale, de mult folosim aceste cuvinte și totuși situația e aceeași. Nu există creștere pentru că nu există încredere. Nu există încredere și nu există consum. Oamenii nu consumă pentru că nu au suficiente venituri, nu au suficientă putere de cumpărare, pentru că țintim către un model în care salariile se reduc pentru a permite câștiguri pe piețele internaționale. Adică nu s-a construit un model efectiv de creștere, s-a creat un model bazat pe export. Cum se calculează PIB-ul până la urmă? Pe baza consumului privat, a consumului public, plus exporturile sau minus exporturile. Pentru că atunci când o țară exportă, o alta importă. O economie care se bazează pe export evident, se bazează pe reducerea veniturilor din țara unde exportă. Sigur că dumneavoastră aveți o perspectivă mai amplă a situației pe plan mondial și aș vrea să știu cum comentați dumneavoastră acest model pentru care accentul se pune pe export. Știm că la nivel mondial și alte țări doresc să-și apere producția internă. Și în încheiere, în ceea ce privește chestiunile fiscale, în ceea ce privește deci conflictele de interese. Știm că există responsabilități, știm că există consilieri care lucrează pentru companiile multinaționale și care um, au legătură cu OCDE. Cum comentați aceste conflicte de interese? Există deja zeci de ani în care lucrurile uh, n-au evoluat așa cum trebuie, dar asta nu înseamnă că nu le putem face așa cum trebuie acum. În ceea ce privește întrebarea specifică referitoare la schimbările structurale, într-adevăr, uh, de mulți ani folosim acești termeni teoretici și acum e momentul să trecem la fapte. Acum trebuie să creăm un context mai bun, cu un sistem bancar mai stabil și cu un sistem fiscal mai stabil. La final, să putem pune în practică măsuri care să fie cu adevărat bune. Este clar că țările care au aplicat măsuri bune o duc mai bine, situația este mai bună. Țările care nu au făcut acest lucru se confruntă cu o evoluție mult mai slabă. Acest lucru este o confirmare a faptului că măsurile bune dau rezultate. Și, în final, conflictul de interese pe care l-ați menționat. OCDE este un promotor al măsurilor de combatere a conflictelor de interes fără E, nu, nici nu s-ar putea uh, face acest lucru. Trebuie să existe uh, o determinare a statelor membre și a guvernelor însă. Noi am încheiat 40 de acorduri bilaterale pentru schimbul de informații fiscale, după 2 ani de muncă, în 2008 cu sprijinul politic al G20. Și acum, după 5 ani, avem 3.000 de astfel de acorduri. Aceasta este cea mai bună dovadă a faptului că lucrurile evoluează. Experții trebuie să intervină, dar trebuie să se bucure de sprijin politic. Lucrurile funcționează împreună. Dacă există doar partea tehnică a experților sau doar voința politică fără experți, nu ajungem nicăieri. Comme, uh, Uh, Bun venit, domnule Guria. În primul rând, să știți că nu sunt de acord cu raport, rapoartele de țară. Aici sunt, aici mă găsesc, în fața dumneavoastră. Nu e vorba de persoane private, ci de companii. Și nu e nicio rușine dacă o companie nu e gata să dezvăluie informații în condițiile în care informația este baza economiei de piață libere, atunci trebuie să se Uh, să-și asume răspunderea. Impunem asta și băncilor și trebuie să impunem în fiecare țară multinaționalelor această dezvăluire a informațiilor. Apoi, sunt de acord cu reformele structurale, dar m-aș concentra pe reformele structurale pentru bănci. OCDE-ul, pe lângă multe lucruri pe care le discută, s-a axat foarte mult pe sistemul bancar și pe nevoia de a separa băncile de investiții de băncile uh, cu amănuntul sau comerciale. Sunt lucruri care se discută chiar acum aici în Parlamentul nostru și se pare că nu suntem prea aproape de acest scenariu. Vreau să știu ce credeți. Am citit ieri în Financial Times cum că nu e bine nici pentru acționari să existe acest amestec de activități ale băncilor și ce credeți dumneavoastră așadar despre impactul um, reformelor structurale asupra sănătății economiei. Eu cred că dacă cereți uh, băncilor să facă un singur lucru, să primească depozite de la populație și să financeze economia reală, cred că toată lumea ar fi mai uh, bine și economia ar fi mai bună. Nu știu ce credeți despre asta, domnul Guria. Sunt de acord 100% cu aceste lucruri legate de schimbările structurale. Cred că uh, Volcker, Dodd-Frank, Vickers, Likanen, cu toții sunt de acord că trebuie să existe o separare între activitățile comerciale ale băncilor și activitățile lor de investiții. Băncile pot să colecteze depozite pe termen scurt de la populație și cu anumite garanții și acești bani merg în investiții sigure pentru că trebuie plătiți înapoi banii respectivi, dar dacă ești pe piață, asumi niște riscuri, bani foarte mulți pe care îi preiei, miliarde și miliarde, dacă lucrul uh, nu merge, toată lumea are de pierdut. Și atunci banca are un capital, uh, dar riscul este multiplicat cu un factor N. Pentru că dacă băncile dau faliment, nu numai acționarii au de pierdut, ci vedem că toți contribuabilii uh, au de suferit. Deci trebuie să evităm această situație. Deci sunt de acord pe deplin cu separarea acestor activități ale băncilor. Dar nu trebuie să fie ca în uh, actul, sau în legea Glass-Steagall. Trebuie să fie ceva transparent și clar uh, în ceea ce privește contabilitatea și bilanțurile pe ambele părți. Acum, în ce privește colegul care a vorbit, sunt de acord, de acord pe deplin cu el. Problema este că, și vă spun asta nu pentru OCDE, intervenție din sală fără microfon, nu, nu OCDE-ul, ci țările hotărăsc cât de departe vor să meargă. Eu ce spun? Noi am încercat să luăm pulsul situației prin rapoartele de țară și am observat că țările care sunt doritoare să facă acest lucru, pot să o facă, dar nu trebuie neapărat să existe o politică a țapului spășitor, pentru că companiile însele uh, sunt doritoare să facă treaba asta. Întrebarea este dacă suntem în interval de la 0 la 100 sau ne situăm într-o medie a acestor acțiuni. În ultima instanță dorim banii aceștia. Nu ți arătăm cu degetul, nu. Autoritățile pot să acționeze, pot să-i bage pe uh, unii în închisoare. Dar nu neapărat există o anchetă publică. Eu nu vreau să propun un scenariu sau altul. Eu vreau să vă spun că avem rapoartele de țară, nu trebuie neapărat ca totul să fie dat publicității în același timp. Încă o dată, băncile reprezintă în acest sens un mai mare pericol pentru societate decât activitățile companiilor și aveți dreptate să puneți accentul, cum l-ați spus. Mulțumesc, domnul Anemans. Mulțumesc foarte mult, domnule Guria. Ne bucurăm că avem cifre, date, transparență din partea cdu dar sunt puțin confuz. Trebuie să vă spun. Vorbiți despre optimism în cazul Italiei și, pe altă parte, sunteți îngrijorat în ce privește Grecia, care are o datorie de 115%. Știm bine că domnul Draghi era director pentru Grecia atunci când uh, au avut loc operațiunile respective. Mie mi se parte, îmi pare un pic că suntem ca Pitia din Delft. Este puțin uh, uh, misterios ce crede această prezigătoare. Adică ne spuneți că doriți inflație, de ce nu? Ne-ați mai spus că nu uh, asta e o problemă, că nu să ne pierdem somnul dacă, nu, dacă avem un pic de inflație, înseamnă că politica monetară a BCE-ului vă convine actualmente, dar anumite reforme structurale nu vor fi făcute la momentul când trebuie să fie făcute decât de către anumite țări și atunci îndatorarea va continua. Anumite sfaturi ale OCD-ului spun că prostituția și drogurile pot să fie calculate la PIB-ul țărilor, aceste activități. Nu știu dacă e o idee așa de strălucită pentru țări care vor să iasă din ciclul nefast al îndatorării. Nu știu dacă OCD-ul nu cumva nu încearcă să ne adoarmă pe undeva. Uh, thank you. Uh, I would... Mulțumesc. Nu vreau să răspund la provocări, dacă îmi permiteți. Vreau doar să vă spun că noi trebuie să fim uh, uh, recunoscători față de bancherii central uh, Bernanke, mecanicul Rodan din Japonia. McKinney vorbește și despre domnul Draghi. De ce? Pentru că ei au favorizat o situație în care economia s-ar fi prăbușit și mai mult, în care criza ar fi fost încă și mai gravă. Însă, așa cum am spus mai devreme, ei pot să ne ajute să câștigăm timp prin menținerea dobânzilor la un nivel mic, pentru ca investitorii să poată să se orienteze pentru a cheltui, pentru a investi și vă, spunem că, vă spuneam că dacă Banca Centrală are dobânzi negative, atunci banca descurajează acumularea de depozite, dorește ca banii să circule în economie, să uh, fie ceva productiv companiile să producă. Deci ei încearcă să facă treaba asta, însă încă o dată vorbeam despre educație, despre inovare, despre mm, reglementări, am vorbit despre o mai mare concurență, sisteme de sănătate, fiscale, mediu. Cine face toate astea? Nu băncile centrale sunt răspunzătoare de aceste politici, ci guvernele naționale și uh, reformele pentru ocupare, pentru activarea populației sunt făcute tot de guverne și nu de <clears throat> băncile centrale. Americanii au uh, primit prima lovitură cu, cu Lehman Brothers, apoi uh, Northern Rock în Regatul Unit și apoi cri, criza a sosit uh, cu un pic de întârziere după 2-3 ani și în uh, Europa și acest același decalaj de 2-3 ani, 2-3 ani are loc uh, după, după, după 2-3 ani are loc, au loc și efectele politicii monetare și acum de-abia ne trezim că facem această um, relaxare fiscală. Deci, într-adevăr, uh, băncile centrale atragă tot timpul atenția că acum trebuie să acționeze, având în vedere aceste decalaze, trebuie să fie reforme structurale, dar și sociale, dar și măsuri cu bătaie economic, ă, ecologică. Încă o dată, toate lucrurile astea însă sunt în sarcină și în slujba guvernelor. Și apropo, Uniunea Europeană cu cele 28 de state membre și cu state în zona euro au anumite configurații structurale și multe dintre aceste guverne au toate pârile la dispoziție pentru a se asigura că mergem pe calea pe cea bună. Acum vom regrupa întrebările, spune domnul președinte, și vă rog frumos ca vorbitorii să nu depășească un minut, dacă e posibil, domnul Pablo Zaulă și apoi domnul Baie. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, domnule secretar general, a spus că Banca Centrală Europeană poate să ne facă să câștigăm timp, nu să rezolve ea problemele. Am fost la Madrid la o dezbatere cu miniștrii afacerilor externe Spania și cu vicepreședintele acestei comisii, domnul Margaio, și am vorbit și despre politicile din Germania. Dumneavoastră ați vorbit despre asta și ați tot pus accentul pe productivitate, l-ați tot repetat acest termen ca o mantra și ați spus că este ceea ce trebuie făcut. Se poate face asta într-adevăr pe planul european, apoi rolul G20 ca și instrument care să aducă o adevărată stabilitate macroeconomică. Mulțumesc, domnul Luc Baie. Mulțumesc, uh, Știți bine că multe guverne în Europa încearcă să se gândească la o mai bună repartizare a poverii fiscale uh, între, între uh, taxarea sau impozitarea capitalului și cea a muncii. Mulți economiști uh, se gândesc la treaba asta. Ce credeți despre acest lucru? Nu cumva capitalul trebuie să fie taxat, impozitat mai mult? Ce se poate face treaba asta? Cum se poate face acest lucru? Este eficace. În ceea ce privește cazul uh, Belgiei, ne-ați menționat uh, anumite măsuri care au fost cumva amânate din 2014 în 2015 și ce credeți despre asta. Apoi ne-ați spus că lumea se va schimba din, mulțumită schimbului uh, automat de informații. E o măsură importantă, da, însă cum să ne asigurăm că aceste informații transmise sunt și corecte? Pentru că în bilanțul apar o serie de anexe, unele vizibile, altele nu. Cine va putea să se descurce și să descălcească și nu cumva anumite țări trebuie să primească și niște recomandări țintite Apoi, uh, comisia noastră se ocupă de un uh, subiect aparte, și anume evaziunea fiscală. Uh, chestiunea transfrontalieră, vreau să vă întreb ce credeți despre toate aceste măsuri în pregătire. În cazul Spaniei, trebuie să vă spun că în 2014 în Spania au fost create 434 de mii de noi locuri de muncă. Pentru anul 2015, 700 750.000 de noi locuri de muncă vor fi create. Acestea sunt estimările. Care este diferența între Spania de acum 5 sau 10 ani și Spania de astăzi? Spania de acum 5 sau 10 ani dorea să crească cu 3% pentru a crea noi locuri de muncă. În timp ce în prezent, în Spania se crește cu puțin peste 1% și totuși apar noi locuri de muncă. Care sunt diferențele între aceste două Spanii? Reformele de pe piața muncii, în special, care au fost făcute în ultimii trei ani. Și acum se începe deja să se constate și rezultatele. E nevoie de timp, de exemplu Jobs Act în Italia, care tocmai a trecut și unde Renzi uh, cu mare curaj și-a pus în joc capitalul politic de care dispunea. Este clar. Da, e nevoie de timp pentru a da roade. Așa cum am văzut în Spania, e nevoie de 2 ani, de 3 ani. Asta s-a întâmplat în Spania și schimbarea este simțitoare. Evident, este foarte important să facem o combinație între legitimitate, 80% PIB, de exemplu, și numărul de țări care discută acest subiect și Spania este un invitat permanent în acest caz. Prin urmare, în G20 nu se iau discuții, se dezbat uh, aspecte, se ajunge la un acord și apoi fiecare merge în țara sa pentru a se asigura că lucrurile funcționează așa cum trebuie. Domnul Baie. Euh, Domnule Baie, care ar fi tendința în acest domeniu al taxelor și impozitelor? Eu cred că e destul de simplu să răspund. Astăzi tendința este aceea de a reduce taxele pe investiții, taxele pe muncă pentru a favoriza aceasta și a spori impozitele și taxele la consum, de asemenea pe valorile imobiliare și de asemenea creșterea taxelor ecologice sau verzi în slujba mediului înconjurător. Aceasta este tendința internațională generală și fiecare merge cu viteza proprie. Și atunci, cine încearcă să pună bețe roate schimbului automat de informații în 2015? Nu, nu cred că se poate spune asta. Sistemul încă n-a fost propriu-zis pus uh, pe picioare, dar există deja efecte pozitive pentru că contribuabilii cred că dacă așteaptă un an sau doi, poate că până la urmă ajung în închisoare. Așa că încă de pe acum să începem acest dialog, dacă se poate, în care, dialog în care sunt implicate autoritățile. În sfârșit, cum să știm dacă se spune adevărul în transmiterea de informații? Banca joacă propriul rol aici. Miliarde și miliarde de amenzi au fost uh, date pentru că nu s-a respectat uh, adevărul. Ministerul Finanțelor supraveghează și guvernul acționează și în numele cetățenilor. Bineînțeles că dacă informațiile sunt false, nu o să fie nici eficace, nici elegant și nici bine, nu dă bine politic vorbind. În sfârșit, uh, Inspectors Without Borders, despre asta ne-ați vorbit. Capacitățile sunt diferite. Multe țări nu au competențele, capacitățile, specialiștii pentru a, a intra în acest domeniu al BEPS. Chiar dacă au multe multinaționale cu sediul pe teritoriul lor, de aceea trebuie să le ajutăm să poată să profite cât mai bine de aceste inițiative. Mulțumesc, domnul Ludec Niedermayer. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur foarte mult de prezența dumneavoastră aici. Prima întrebare, starea economiei, mai cu, cu seama în Uniunea Europeană. Înțeleg că starea macroeconomică este bună dacă ne gândim la ratele de schimb uh, și la alți indicatori. Relansarea este o realitate, însă Accentul este pus pe reforme structurale pro-creștere, deci despre asta e vorba, vă rog să-mi confirmați. Apoi, în ce privește activitatea noastră aici, la Parlament, primul rând ceea ce privește regulile fiscale, eu cred că de dragul um, credibilității trebuie să aplicăm regulile existente și apoi să ne gândim la altele. Eu nu cred că regulile actuale pot să uh, ne ajute să nu avem uh, o situație complicată. În sfârșit, mă bucur foarte mult că discutăm despre impozitarea corporațiilor. E bine că facem asta. Mă bucur că ne putem sprijini uh, pe ajutorul OCD-ul, pentru că dumneavoastră cunoașteți foarte bine subiectul. Vreau să vă întreb ceva. Ați început de, să vorbiți despre deciziile fiscale și despre schimbul de informații. Asta este numai vârful icebergului, pentru că <clears throat> există încă posibilități eh, ca multe companii să plătească taxe corporate mult mai mici. Și atunci vreau să vă întreb care ar trebui să fie accentul pus pe aceste ultime măsuri, astfel încât uh, să nu uh, stricăm cumva mediul sau uh, atmosfera economică. Domnule președinte, multe, multe, multe companii multinaționale evită să plătească taxe, impozite în, în țările în care sunt bazate Anumite țări se specializează în servicii financiare. Pentru unele țări asta a devenit plămânul economiei lor și știm bine foarte mm, acest lucru. Se pune accentul pe evaziunea fiscală, pe neplata taxelor, impozitelor, se pune accentul pe armonizare și convergență fiscale, însă Bineînțeles că asta nu poate fi dezbătut în lipsa unei dezbateri cinstite în legătură cu serviciile financiare. Trebuie armonizate cumva toate practicile, dar inclusiv pe plan global. Dumneavoastră a, sunteți lider în punerea în aplicare a un, și crearea unor standarde, benchmarks a, pe plan internațional. Vreau să vă întreb, strategic vorbind, ce credeți despre un sistem de reglementare global uh, care într-adevăr să fie aplicat? Mă refer la serviciile financiare care pot să ne ajute tocmai pentru a combate pierderi fiscale. Și atunci, cred că ar fi interesul nostru să ne sincronizăm. Mulțumesc, doamna Hupner. Mulțumesc. Domnule președinte, mă bucur să vă văd, domnule secretar general, și aș avea o întrebare în legătură cu uh, acest boost de investiții despre care ați vorbit. Dacă se va întâmpla, în sfârșit va însemna că deciziile de investiții se vor face într-un mediu uh, format timp de ani de zile de o politică monetară extrem de laxă? Uh, Practic, moștenirea acestei politici laxe atrage după sine alocarea resurselor. Constatați și dumneavoastră acest risc și considerați că suntem pregătiți să-i facem față și dacă aveți timp, vă rog să comentați și TTIP. Credeți că TTIP reprezintă un potențial de creștere pentru Europa? Yes, I'm seeing TTIP. Da, cred că TTIP reprezintă potențial de creștere. Acestea sunt uh, cele uh, două blocuri economice cele mai mari și nu putem să facem o rundă de la Doha mondială, dar uite că reușim să avem a doua cea mai bună soluție, să facem să colaboreze cele două blocuri principale. Ideea este să colaboreze acestea și apoi bucățelele celelalte se vor alătura și ele, altfel am fi paralizați. Deci este o inițiativă foarte bună, o susținem. În ceea ce privește acest mediu uh, cu o politică laxă, uh, Uh, bani accesibili ușor înseamnă rate ale dobânzii reduse, ceea ce duce la creștere și uh, dezvoltare. Dacă vă îngrijorează accesul uh, ușor la bani, înseamnă că vreți să crească ratele dobânzii și atunci nu mai aveți investiții și nu mai aveți consum. Deci acum este momentul ca banii să fie foarte accesibili, să fie mici ratele dobânzii. Domnul Trari cumpără uh, datoria și menține ratele dobânzii mici pentru viitorul uh, previzibil. Asta îi trebuie Europei. Asta a avut de asta a avut nevoie și SUA acum trei ani Asta a făcut Japonia acum doi ani și asta trebuie să facă și Europa acum. Nu mă tem de inflația viitoare, mă tem mai degrabă de deflație, dar munca lui Draghi cred că ne va ajuta să uh, o amânăm. Domnule Niedermayer, abordarea structurală este o soluție pentru că am epuizat celelalte soluții. Uh, de obicei, când ai o problemă, spui, aoleo, păi să, haideți să scădem ratele dobânzii. Suntem aproape la rate negative ale dobânzii acum, nu? Ceea ce înseamnă că nu mai prea avem încotro să mai mergem. Atunci, haideți să cheltuim. Păi cheltuim mai mult, cu 40% raportul uh, PIB datorie. Nu mai avem nevoie de asta, trebuie să facem să scadă datoria. Ce mai trebuie? Structură, structură, structură. Și asta este o problemă pentru politicieni, pentru că durează, da? Durează. Dar e singura cale de progres acum. Apoi, trebuie să respectăm regulile actuale mai întâi și apoi să încercăm să le schimbăm, ați spus. Sună logic, sună solid, rezonabil, raționament perfect. Singura problemă este că în anumite cazuri există soluții mai bune și circumstanțele se schimbă. Sigur că regulile au fost respectate în principal. Ce spunem noi este că da, respectăm regulile, de exemplu legătură cu deficitul fiscal. Și când acordăm această flexibilitate în cazuri excepționale, eu aș spune, dacă nu schimbăm regulile când se schimbă circumstanțele, ajungem în cămașă de forță. Deciziile fiscale. Noi am susținut foarte mult, chiar eu personal am avut o abordare foarte puternică. Am susținut Comisia Europeană, Parlamentul European, autoritățile europene, pe domnul Juncker, domnul Dombrovskis, domnul Moscovici pentru că ei au uh, creat schimbul automat de informații cu privire la deciziile fiscale și susținem această idee. E un pas foarte important către transparență și dacă vă interesează, stimate coleg din Spania, acest lucru a fost uh, a anunțat prima dată la G20 la Brisbane și mă bucur că autoritățile europene au acționat atât de rapid după comunicarea de la Brisbane și l-am felicitat acolo pe domnul Juncker și îl felicit acum și aici în fața dumneavoastră a tuturor. Noi credem că este o uh, cale foarte importantă. Sigur că se vor mai face progrese, dar acest pas e unul foarte important. În legătură cu BEPS și serviciile financiare multinaționale, Uitați, nu există un conflict între statele care vor să colecteze mai multe impozite și statele care vor o mai bună reglementare a băncilor. Pentru că în foarte multe cazuri e vorba de aceleași state și pentru că, într-adevăr, nu este vorba doar despre bănci. Este vorba despre toate companiile. Eu aș dori să vă spun că noi nu constatăm niciun fel de contradicție aici. Noi nu credem că vor fi state care să fie afectate. Există un tip de stat care va fi afectat. Statul, statele care vor să mențină privilegiile um, uh, de a putea atrage investitorii având alte metode de lucru, dar asta nu se va mai putea multă vreme. Se vor aplica anumite reguli de bază, deci se vor plăti taxe acolo unde se generează veniturile. Asta va fi regula de aur. Sigur că mai există excepții pentru proprietatea intelectuală și așa mai departe, dar asta este regula de bază. Și se va aplica peste tot, pentru că cele mai mici țări din lume sunt cele unde sunt înregistrate cele mai multe întreprinderi. Dacă am avea atât, tot atât de multe societăți existente în aceste locuri, uh, țările acestea mici s-ar prăbuși sub greutatea întreprinderilor, dar nu sunt acolo, de fapt, decât uh, avocați care uh, au o plăcuță mică la ușă. Și acolo au uh, firmele a sute de companii. Este o realitate, deci această erodare a bazei impozabile și transferul profiturilor, de aceea și combatem acest fenomen dar nu vor fi afectate statele care sunt hub financiare. Acelea vor avea de câștigat. Ultima rundă, Tibor Sani. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. În această etapă a dezbaterii aș dori să menționez două aspecte legate de deliberările noastre actuale. În primul rând, aș vrea să subliniez faptul că, domnule secretar general, dumneavoastră și mulți alții ați uh, promovat continuarea lucrărilor, munca continuă în domeniul reformelor structurale. Și în acest moment, uh, eu aș dori să avertizez pe toată lumea, ținând cont de toate cifrele situației sociale europene, de faptul că trebuie să analizăm tot mai mult consecințele sociale ale acestor reforme structurale. Uneori se vorbește foarte mult, de exemplu, de dumping social, dar, pe de altă parte, se pare că unele guverne europene chiar organizează dumping social în același timp. În al doilea rând, salut planul de acțiune al OCDE privind uh, BEPS, cred că acționați bine, dar uh, globalmente mă tem că mulți dintre noi, inclusiv Uniunea Europeană, suntem uh, în întârziere în abordarea acestei probleme. Și sunt de acord cu dumneavoastră că nu avem unde să ne ascundem. Dar, pe lângă colectarea impozitelor, cred că uh, mai este o măsură și anume trebuie să se facă dreptate și la asta trebuie să ne gândim mai mult. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, domnul Crițos! Mulțumesc, domnule președinte! Cred că domnul Guria a făcut o analiză foarte interesantă se pricepe foarte bine la analiza economică și uh, are o gândire pe termen mediu, dar noi, ca politicieni, avem mai degrabă o gândire pe termen scurt. Ați vorbit despre o perioadă de, 10, de acum 10-15 ani în Italia și ați spus că o analiză similară a fost făcută de OCDE și pentru Grecia. Dar iată că în Grecia acum ne confruntăm cu o criză mult mai complicată. Iată că um, aceasta a continuat să se agraveze și ce se va întâmpla în 10-15 ani cu Grecia? E mai degrabă o întrebare filozofică decât una politică, pentru că guvernele nu au foarte mult timp la dispoziție. Și deci vreau să vă pun următoarea întrebare. Poate că am putea să contribuim la o prioritizare a reformelor structurale ca să Um, aibă loc, acelea care dau rezultate, cele care consolidează guvernele, care câștigă însă în același timp și încrederea cetățenilor ca să putem elimina aceste îndoiele, aceste dubii uh, conform cărora reformele structurale implică costuri sociale foarte grave. Mulțumesc, domnul Höckmark. Uh, în primul rând, Relaxarea cantitativă. Majoritatea crizelor financiare au apărut pentru că erau foarte mulți bani în economie. Cum uh, faceți legătura între acest lucru și uh, dorința de a avea acum foarte mulți bani disponibili? Apoi, abordarea dumneavoastră asupra reformelor structurale. Dacă ne gândim la istorie și la ce am văzut până acum, Principala problemă în crizele financiare a fost provocată de investițiile cu amănuntul în uh, imobiliare. Acolo apare adevăratul risc, mai ales într-o perioadă când crește valoarea activelor, ceea ce exact ce se întâmplă acum. Nu ar fi mai bine să tratăm riscurile decât să tratăm un fel de structuri care, după cum am văzut, au fost mai stabile decât altele în perioada crizei. Thank you. Uh... Mulțumesc. Nu uh, fondurile în exces au uh, provocat criza, ci uh, reglementările laxe. E mai bine să ai dobânzi mici decât să ai dobânzi mari. Singura problemă este că dacă rata dobânzii este mică în mod artificial, se creează distorsionări în comportamentul oamenilor. Dar problema ține de reglementare, nu de fonduri. Creditele cu amănuntul, investițiile în imobiliare, da, au creat o problemă și, într-adevăr, trebuie să monitorizăm acest aspect și în continuare. Domnul Chirțos, analiză economică pe scurt. Noi totdeauna ținem cont de uh, problemele pe termen scurt, dar acum am fost rugați să ajutăm Grecia în legătură cu problemele structurale pe termen mediu și lung. De ce? Pentru că noi, de fapt toată lumea, inclusiv grecii, ne dorim soluții cât mai rapid. Ei negociază cu Troica sau cum se numește acum instituția respectivă. Știm uh, cum stau lucrurile. Noastră spuneți că au venit atât de multe guverne noi, dar acum este un guvern nou, este un guvern ales, ales democratic, legitim, sunt membri ai OCDE și ne-au cerut să-i ajutăm și noi spunem da, cum putem să vă ajutăm și în ce domenii. Și exact asta și facem acum dar nu pierdem din vedere uh, uh, termenul mai lung. Nu uităm să vedem pădurea din cauza copacilor. Asta e realitatea. Domnul Țani, schimbările structurale produc consecințe sociale. Eu aș spune da, absolut. Și acum am abordat această analiză cu ceva care se numește NINE, New Approaches to Economic Challenges, o abordare nouă a provocărilor economice. Și pare o idee bună. Vă amintiți ce a spus Steve McQueen când a pornit în deșert și s-a așezat pe un cactus cu pantalonii jos? A fost întrebat, păi ce faci? Mi s-a părut o idee bună la vremea respectivă, a spus când s-a așezat pe cactus. Așa și noi, ni s-a părut o idee bună să reducem deficitul și să luăm uh, anumite măsuri, dar au fost și alte consecințe, consecințe sociale și, într-adevăr, trebuie să ne concentrăm mai mult asupra acestora. Aveți perfectă dreptate. Nimeni nu consideră că dumpingul social e o politică. Problema este cum să evităm creșterea inechităților din cauza consecințelor nedorite ale unor intenții bune legate de anumite politici. Trebuie să avem de două ori grijă, pentru că avem o mică marjă de manevră acum pe plan social. Justiție fiscală, absolut, aveți dreptate, dar impozitele sunt un instrument al politicii economice, sunt un instrument al politicii sociale, ecologice. Impozitele pot fi folosite pentru foarte multe scopuri și sunt folosite pentru foarte multe scopuri, dar există și soluții mai bune. Ce dorim noi este ca toată lumea să înțeleagă care sunt alternativele, pentru că până la urmă statele iau decizia finală, este dreptul lor suveran. Mulțumesc foarte mult, domnule Guria, pentru această dezbatere extrem de fructuoasă și de interesantă. Vom mai discuta cu dumneavoastră după ce votăm uh, pe raportul fiscal împreună cu Alain Lamassoure și cu Comisia Taxe. Acum uh, puteți lua o pauză dacă doriți sau puteți să rămâneți cu noi la vot și noi trecem la votul privind indicii de referință. Toată lumea e pregătită? Haideți să verificăm. So I can see it more. more yeah. So I open the vote for the check. Deschid verificarea, s-a deschis votul.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 Sorry, there were some... Mă scuzați, au fost niște schimbări de ultim moment, acum suntem gata și putem începe. Totul e în regulă? Compromisul A. Before you start. Înainte de a începe, voiam să vă spun că uh, suntem patru care vrem să ne opunem la aproape toate amendamentele orale. Deci să știți când ajungeți la ele, majoritatea le vom respinge. Sunt câteva uh, pe care le vom accepta, pentru că Sven e drăguț și o să fim de acord cu ce spune el, dar în rest vreau să vă spun de acum că la amendamentele orale ne vom opune. Nu există niciun fel de opțiune de a dezbate sau de a cerceta amendamente orale când ele sunt prezentate la 12 noaptea. E inacceptabil. Nu lucrez 24 de ore pe zi. Cam 18 lucrez, da? Nu 24. Uh, thank you for your information, of course. Mulțumesc pentru informație. Obiecția preventivă nu e prevăzută în regulament, deci va trebui să vă opuneți la fiecare amendament în parte și sigur că dacă vor fi suficient de colegi, așa, suficienți colegi, așa cum se prevede în regulament, uh, Uh, nu vom vota amendamentele orale. Doamna raportor dorește să comenteze? Cora? Cora? Ok. Îi dăm drumul? Bine. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B, patru părți, Primele două părți sunt de fapt voturi pe părți și uh, cu amendament oral. Prima parte a fost pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Haideți să verificăm partea a doua. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Partea 3, amendament oral. Favor. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Partea a patra cu amendament oral pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Is reject. Se respinge. Oh, yes. If now also vote on okay. Part 4 Partea patra ca atare. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul C Primul amendament oral, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul oral 2 pentru. Ne opunem. Ba nu, ba nu, suntem de acord. favorite. Asta e preferatul lui Sven. Ok. Well, it's Green, Green Party 2. So, oral yeah, amendment like two in favor. Deci, amendamentul oral 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul oral 3 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Oh. Ah, so, so was adopted, but okay. Deci se adoptă. It's close. So... S-a închis votul. Bun, se adoptă. Compromisul D Compromisul D pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul E pentru împotrivă abțineri se adoptă. Promise. Compromisul F, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H, Prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cea de-a doua parte, cu amendament oral, pentru, Puteți să vă ridicați, vă rog să vedem dacă sunt patru. Da. Da. Prin urmare, amendamentul oral nu se admite la vot. Deci trebuie să votăm partea a doua fără amendamentul oral. Cine este pentru? Raportorul dorește să ofere o indicație? Compromisul original fără amendamentul oral pentru, împotrivă. S-a deschis votul. Aliniatul 3 fără amendamentul oral. S-a deschis votul. Bun, se adoptă. Aceeași problemă uh, pe care am avut-o cu socialiștii, acum cu PP. Puteți schimba votul. Votul este deschis în continuare. Bun, s-a închis votul și se revotează pe partea 2, fără amendamentul oral, așa cum a fost el de spus, o formă de compromis. A deschis votul. Se adoptă cu majoritate, s-a închis votul. Nu, haideți să le îi lăsăm pe colegi să voteze, chiar dacă e o majoritate clară. S-a închis votul. Mare, cu mare majoritate. 3 cu amendament oral. Cine este pentru? Trebuie să vă ridicați. <clears throat> Dacă ridicați mâna împreună cu ceilalți, nu știm că obiectați. Sunteți doi. Data viitoare, poate. Cine este pentru? Partea a treia. Împotrivă.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 cu prima parte, cu amendamentul al 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm pe compromisul T astfel modificat. Amendamentul oral 2 pentru împotrivă. Bun, avem obiecția pe amendamentul oral 2. Aceasta a fost o adăugire, prin urmare va trebui să votăm compromisul cu prima modificare. Bun, deci trecem la compromisul U. Patru amendamente orale. Acesta este primul amendament oral al compromisului U. Cine este pentru? Deci trecem direct la amendamentul oral 3. Apoi, compromisul U. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, amendamentul oral 4. Este un nou paragraf 2 G, introdus ca amendament oral 4 la compromisul U, care spune statele membre pot, în situații speciale, impune cerințe suplimentare cu privire la orice administrator de reper în ceea ce privește chestiunile acoperite de acest articol. Acesta este noul amendament oral supus votului. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul V pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul X pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Y pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Z pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 511 și I335 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul AA cu prim amendament oral din partea verzilor pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm compromisul fără amendamentul oral. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A, B, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. B, F, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AC pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul AD cu amendament oral de, Ferna, de domnul Fernandez pentru împotrivă abțineri se respinge. Votăm deci compromisul ca atare pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul A, E, vot pe părți. Prima parte, întregul articol fără liniatul 2 cu amendament oral. Deci votăm un amendament oral, practic. Votăm amendamentul oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Votăm acum partea 1, fără amendamentul oral, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum avem partea 2, cu amendament oral, de Philip Lambert. Deci votăm amendamentul oral, partea 2, a compromisul AI. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că se respinge, dar verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul, se adoptă. Se include, deci nu mai trebuie să votăm și trecem la compromisul AF. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. AG cu amendament oral. Votăm amendamentul oral întâi. Cine este pentru? Împotrivă. Mai bine să verificăm. În orice caz, s-a deschis votul. Domnule președinte, ce compromis votăm acum? Da. Amendamentul oral al Juanas Fernandez la compromisul AG. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Votăm acum compromisul ca atare fără amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem deci la compromisul AH pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A I pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A, G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A, K pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A, L pentru, abțineri se adoptă. A, M pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 624 pentru, împotrivă, verificăm 624. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul AN pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. B, J, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. a o pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. a p pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. a q pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. a R. Omendamentul oral întâi pentru AR. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Deci trecem la compromisul AS pentru împotriva abțineri se adoptă. AT pentru împotriva abțineri se adoptă. AU pentru împotriva abțineri se adoptă. AV pentru împotriva abțineri se adoptă. AW pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 710 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul AY pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul BA pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 241 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul BC pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. BD pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul BE pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul BH pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru. împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 nu se votează, deci compromisul BI pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă. Verificăm amendamentul 10 cu vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. <coughs> Se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 21 pentru, nu, spune domnul președinte, considerentul 21, amendamentul 15. Pentru, împotrivă, verificăm. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, Cred că e aceeași majoritate și aici, dar haideți să verificăm. Pentru a fi sigur, s-a deschis votul. S-a închis votul. Da, se adoptă. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 21. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Do 264 acum. Pentru că ITRE devine caduc. Cine este pentru? 264. Pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 265 pentru, împotrivă, verificăm 265, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 267 pentru. Împotrivă. Cred că se adoptă, dar verificăm. 267. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 272 acum. Cine este pentru amendamentul 272? Împotrivă. Cred că se adoptă, dar verificăm 272. S-a deschis votul. Mai sunt colegi care vor să voteze? Nu, s-a închis votul. Se adoptă. Prin urmare, trecem la 27, da? 27. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 278. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. 289. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Aceeași majoritate se adoptă 280 pentru, împotriva obțineri se adoptă 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă 283 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 284 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, nu. 31 devine caduc, spune domnul președinte, deci trecem la 285 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 286 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm textul astfel modificat prin vot cu apel nominal. S-a deschis votul pe textul astfel modificat. S-a închis votul. 46 pentru, 10 împotrivă, 3 abțineri. Votăm acum prin vot cu apel nominal rezoluția legislativă. Rezoluția legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Un vot în plus, 47 pentru, 10 împotrivă, 2 abțineri. Dau cuvântul doamnei raportor dacă dorește să intervină, astfel încât să votăm uh, începerea negocierilor în Consiliu cu, uh, cu Consiliul în plenară. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este un raport foarte important și mai bine dacă mergem în plenară cu el. So, we, so the rapporteur proposed to... Doamna raportor zice să mergem în plenară. Deci vom vota la plenară, nu cu vot uh, nominal. need to vote. Yeah, yeah, this is automatic. That's what we... Da. Da, de fapt este ceva automat, e ceea ce am făcut și data trecută. Yeah, yeah. That means that the negotiator will start on the basis of the... Negocierile vor începe pe baza textului cu mandatul respectiv, deci plenară, din plenară.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 Okay, so we can start uh, this new point. Dragi colegi, schimb de vederi cu OCDE-ul, de fapt continuăm acest schimb de vederi. Domnul Guria a rămas uh, și îl salut din nou, dar uh, îl avem și pe domnul Pascal Santamon, director pentru politică fiscală și administrație. Domnia sa a condus un proiect al OCDE legat de erodarea profitorilor și mobilitatea profiturilor, care este de mare relevanță pentru noi, Econ, dar și pentru Comisia privind deciziile fiscale. Ne bucurăm că avem aceste activități la OCDE pentru că nu e vorba aici numai de transparență și de tradiționala evaziune fiscală. Acum, iată, avem noi fenomene conexe care afectează cooperarea internațională și economia digitală actuală. Însă, aceste schimbări de paradigmă nu înseamnă că nu putem să taxăm profiturile acolo unde sunt ele realizate. Am avut inițial instrumente menite a combate dubla taxare, dubla impozitare și apoi dubla non-impozitare. Aveam uh, acele instrumente, deci OCD-ul lucrează pe toate aceste instrumente, însă înainte de toate îi dau cuvântul domnului Lamasu. Ala, te rog. Mulțumesc foarte mult, Robert, uh, domnule secretar general. Vă mulțumesc că uh, ați acceptat ideea de a avea acest schimb de vederi care vizează lupta împotriva uh, o serie de practici regretabile în materie de evaziune și neplata unor impozite din partea corporațiilor. Parlamentul a avut un raport în acest sens și o serie de informații de la instituții internaționale, cum e a dumneavoastră, sau informații provenite din presă, ne-au arătat că chiar și în Europeană există situații problematice, foarte problematice, din punctul de vedere a unei concurențe echitabile și al justiției uh, fiscale. Pe noi uh, ne interesează în munca noastră un principiu, de fapt mai multe principii. De pe de-o parte să facem o cartografiere, un bilanț al situației pe plan european și să facem niște recomandări care vor uh, emana de la Comisia privind deciziile fiscale, dar și de la ICON și de fapt ne bazăm pe ceea ce a făcut deja G20 în cadrul lucrărilor BEPS și uh, ne bazăm și pe ce face OCD-ul actualmente. Și <clears throat> înainte de a vorbi raportorii, raportorii din umbre, vreau să vă adresez trei întrebări. În primul rând, suntem foarte interesați de ce calendar preconizați, ce program aveți în legătură cu acest subiect. Suntem cumva într-o cursă de viteză o concurență între legea națională, convențiile bilaterale și măsurile de tip multilateral pe care le puteți determina sau influența. Este clar că dacă abordarea multilaterală, multilaterală pierde în această cursă, toată lumea va avea de suferit. Și apoi, o altă întrebare, poate o să vă facă să zâmbiți, însă în definirea acestui subiect. Au oare membrii noștri europeni o poziție comună? Vorbesc ei într-un singur glas? A treia întrebare. Mandatul nostru se concentrează pe toate aceste decizii fiscale, rulings, rulings. Bun. Ce crede OCD-ul despre acest unghi de abortare? Domnul Niedermayer uh, făcuse aluzie la acest subiect numai ce. Și în sfârșit, o altă întrebare pe care, la care puteți răspunde aici, în public sau poate în privat, mă refer la anchetele deja realizate de dumneavoastră de ani de zile încoace ați tot investigat și analizat situația, identificând uh, actorii cei mai interesanți, firme, avocați, economiști, universitari, ONG-uri, sindicate, ziariști. Deci ați aflat multe, multe și vreau să vă întreb cam ce recomandări s-ar desprinde din toate acestea. Mulțumesc, domnul Gurie. Mulțumesc, domnule președinte. Și mă bucur tare mult să vă revăd. Ne-am întâlnit acum 20 de ani, dacă nu mă înșel. Vreau să-l prezint pe Pascal Tasaman, omul cu taxele și impozitele. El o să răspundă la întrebările cele mai dificile, dar vreau să schițăm puțin contextul despre care vorbim. În primul rând, aspectul bilateral și multilateral pe care l-a menționat domnul Lamassur. Exact aici regăsim cea mai mare complexitate și ține mai mult de artă decât de știință, acest exercițiu pentru că ai nevoie de experți, deci tehnici, dar și de voință politică. Până acum am avut parte de ambele pârghii și sperăm să o ținem tot așa. Un singur, o singură voce, un singur glas, vorbim cu un singur glas, glas. Da, cred că până acum da, pentru că cu toții avem nevoie de acești bani așa cum ați spus, însă încep să apar reacții, reacții și adverse din umbră, pentru că există presiuni mari asupra guvernelor care se gândesc și la alegeri și știm bine care sunt presiunile dintr-o democrație. Bun, și asta înseamnă că în anumite situații în care o țară la început se arăta foarte deschisă față această măsură, acum cam dă înapoi, în sfârșit, drumul e deschis. În ce privește deciziile, rulings, <clears throat> vreau să îl felicităm pe domnul Moscovici, pe domnul Dombrovski, pe domnul Juncker, îi felicităm pentru că au pus la punct acest comitet, lucrăm cu el, e o mare mândrie am spus asta și la Brisbane, când l-am felicitat pe președintele Juncker pentru a, că a hotărât uh, să fie publică uh, această inițiativă. Și iată, s-a ales sau s-a mers pe mâna transparenței și exact asta e ceea ce dorim să facem. Bun. Schimbul automat de informații. Asta e raportul. Vi-l arăt. Ne-au trebuit șase ani pentru a repertoria 6.000 de acorduri bilaterale și încă mulți ani ne vor fi necesari pentru a evalua cadrul BEPS și tax rulings, dar nu putem să facem treaba asta de la capăt, să inventăm apa caldă. Avem o bază avem o bază și mă refer la un standard unic, o normă comună. Acesta este numitorul comun. De aici plecăm. Standardul unic, nu ne uh, disipăm. Bun, schimbul de informații. Asta e punctul de vedere. Rapoartele de țară și v-am spus, ia uitați-le, pe sticul USB, aici sunt primii șapte piloni din cei 15 piloni necesari pentru a putea pune pe roate proiectul BEPS. După șapte ani am ajuns în, această, în acest stadiu și ne mai trebuie, vor mai trebui încă doi ani. În orice caz, faza finală sau faza critică se va încheia anul acesta și încă o dată, domnule masur, să nu mai inventăm, luăm de la capăt. Situația e suficient de complexă și așa și acest bebeluș deja este foarte amenințat. Lumea are idei, e normal, dar haideți să ne mișcăm și să fim uniți. Și dacă facem treaba asta, mesajele vor fi transmise, limbajul va fi înțeles. Și atunci, poate, cine știe, vor ajunge la concluzia că cel mai bine ar fi să coopereze și nu să lucreze împotriva noastră. Deci, încă o dată, asta e advertismentul meu. În orice caz, <clears throat> se poate lucra pe diverse acte legislative, linii directoare pentru a merge mai departe. Nu e vorba de omogenizare a nivelurilor de impozitare. Nu despre asta e vorba. Poți să lupți împreună fără să omogenizezi și apoi să nu fim niște dentiști prea zeloși, uh, pentru că de multe ori când, când te apuci să te uiți pe legislație și începi să scoți uh, măsărele sănătoase, sănătoase. Haide să nu facem această muncă contraproductivă. Spiritul trebuie să fie cel pe care îl cunoaștem. Aș vorbi chiar uh, de o revoluție. Noi aici la OCDE nu prea folosim acest cuvânt așa cu ușurință. E o revoluție uh, aceste măsuri și va schimba modul de funcționare al economiei mondiale în bine, o economie mai echitabilă, mai durabilă și un loc mai sigur, juridic vorbind, pentru întreprinderi, pentru entități, pentru că ele vor fi sigure că nu vor fi impozitate de două ori. Și acum îl las pe domnul Santamas pentru că el este un mare expert în acest domeniu. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule secretar general. E greu să adaugi ceva după acest uh, speech. În fine, poate câteva încercări de a răspunde la întrebări. În ceea ce privește <clears throat> Planul BEPS, știți bine că l-am declinat în 15 măsuri, a fost prezentat în septembrie 2013 la G20, a fost și adoptat atunci și e vorba de acțiuni, 15 acțiuni pe un timp de 2 ani. De obicei, recomandările OCD-ului uh, pentru a fi pus în aplicare, timpul este mult mai lung, însă aici avem un alt timp. Un alt calendar mulțumită sprijinului pe care l-am primit, am putut să mergem mai repede și trebuie să mergem mai repede. Dacă nu uh, mergem mai repede, uh, există aici un joc. <clears throat> Cei care iau măsuri și cei care nu iau măsuri. Există măsuri, tratate bilatera, bilaterale, fiscale, există acorduri și există și lacune. Uh, dacă nu ne mișcăm repede, țările vor merge pe abordarea unilaterală, care ar putea să însemne trecerea de la zero taxare sau impozitare la o multiimpozitare. Nu asta dorim, asta va împiedica creșterea. Noi dorim să existe o impozitare, dar fără să ajungem în situații de dublă impozitare. Iată, cele 15 măsuri au fost prezentate către ministrii la G20 în 2013 uh, la Brisbane. Vom avea încă 8 măsuri care vor fi prezentate. Primele 7 au fost prezentate la Brisbane, încă 8 vor urma și măsuri consolidate și ne vom întâlni și la Lima în octombrie și încă un G20 uh, în noiembrie. Deci, încă o dată, măsuri 15 măsuri complete, cuprinzătoare, pentru că dacă apare o lacună și ea este abolită într-un loc, atunci companiile se orientează către altă, altă lacună. Țările, bineînțeles, din punct de vedere al perspectivelor uh, fiscale, sunt suverane și al măsurilor fiscale și noi nu putem <clears throat> să facem altceva Însă această suveranitate înseamnă că uh, apar și niște lacune, niște posibilități de a te strecura și de aici și au luat naștere paradisurile fiscale. Avem nevoie deci, de deci, legislație națională adecvată, dar și de tratate în materie adecvată. Deci, legislație anti-abuz care să uh, împiedice de localizarea profitelor către paradisurile fiscale. Știți că multinaționalele pot să aibă anumite posibili- posibilități de a juca în interiorul uh, filialelor lor, pentru că deductibilitatea fiscală poate să reprezinte foarte multe miliarde. Deci noi ne dorim să, influen- să se influențeze legea națională care să umble la acest capitol și în sfârșit, ca și Comisia Europeană, avem această luptă împotriva practicilor uh, fiscale păguboase. Aici uh, avem și partea cu proprietatea intelectuală, apoi partea internațională, de drept internațional și de tratate. În anii 20 am avut primele inițiative așa de bune încât unele companii au reușit de atunci încoace să scape de impozitare total. Deci trebuie standarde minime pentru a se împiedica abuzarea acestor tratate. 20, peste 20% din uh, profiturile din India sunt, trec prin insule Mauritius. Asta este, nu e o gestionare a profiturilor, ci este pur și simplu un jaf și atunci, astăzi avem 2 trilioane de dolari americani acumulați și care stau în Bermuda, dar nu acolo s-au petrecut uh, activitățile generatoare de profit. În sfârșit, al treilea pilon vizează transparența și Comisia Europeană este și aici implicată. Despre câți bani e vorba aici? Nu știm noi, pentru că nu noi colectăm datele avem în vedere regim obligatoriu de dezvăluire a informațiilor care trebuie impus companiilor în acest sens. Deci măsuri uh, și orizontale, economie digitală, lucrăm cu Comisia Europeană pentru o nouă analiză a provocărilor în fața economiei digitale, un subiect foarte, foarte greu. Apoi trebuie să păstrăm un echilibru. Deci, <coughs> nu trebuie să avem nici dubla impozitare, dar nici dubla neimpozitare. E vorba de proceduri de schimb reciproc de informații. De multe ori, unii arată că sunt protejați de principiul suveranității. În sfârșit, în ceea ce privește măsurile prezente în tratatele internaționale, abuzarea clauzelor, litigii, arbitrare, arbitraje. În fine, în loc să cerem statelor să modifice aceste tratate bilaterale, există peste 2000 în acest fel de aceste tratate, noi propunem prin măsura numărul 15 să se pune la punct un uh, mecanism multilateral care automat modifică tratatul bilateral. Se merge la Parlament și se respectă Constituția țării dar astfel împușcăm 2000 uh, de iepuri cu o singură lovitură, ceea ce este extraordinar, deci convenție multilaterală, avem mandatul în acest sens, convenția respectivă este deschisă pentru semnături până la sfârșitul anului 2016. Asta ne dorim, ne mișcăm repede, prezentăm măsurile în, în, în, acum, în 2015, la sfârșit, în toamnă și vom vedea ce se va implementa 44 de țări pe picior de egalitate pentru că avem țări uh, în G20 care nu sunt membre uh, ale UE, avem țări uh, care nu mai ce au intrat în OCDE, Letonia, Columbia, avem și 15 țări în curs de dezvoltare care au intrat în acest exercițiu, lucrează cu noi la Comitetul de Afaceri Fiscale, avem un dialog structural împreună cu femeiul, femeiul, cu ONU, cu Banca Mondială, astfel încât toate țările să intre în discuție și să profite de pe urma acestei dezbateri. Mulțumesc. Speaker is the SND. Mulțumesc. Co-raportorul de la SND la Comisia Taxe, Eliza Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc invitațiilor noștri pentru prezență. Mulțumesc uh, și pentru că ați venit și pentru tot ce ați făcut până acum, pentru că sunteți o instituție care s-a ocupat de această problemă și noi am uh, dorit să beneficiem din tot ce ați făcut dumneavoastră, pentru că nu are rost să uh, repetăm ceea ce s-a făcut deja. Am niște întrebări foarte specifice în legătură cu ce s-a făcut deja în planul dumneavoastră de acțiune sunt șapte acțiuni, înțeleg, și înțeleg că sunteți uh, deschiși, că putem intra în detalii și să vă punem întrebări, poate nu în această sesiune, dar în sesiunile ulterioare care vor fi mai tehnice și va fi foarte important pentru noi. La Comisia Taxe noi dorim uh, să avem măsuri de cel mai înalt nivel și de cea mai bună calitate ca să, ne trez, ca să nu ne trezim că deschidem alte portițe. Așadar, în acțiunile dumneavoastră, cred că acțiunea 5 presupune revizuirea diferitelor regimuri naționale, ceea ce ar fi foarte util pentru noi. Ne-ar ajuta foarte mult să înțelegem ce se întâmplă și ce instrumente pot fi utilizate. Acum eu aș uh, dori să înțeleg cât de mult uh, putem varia de la faza de studiu până la faza de implementare. Pentru că este un element critic și sigur că presupunem că toate statele membre de la G20 și de la OCDE doresc să se miște. Dar când uh, ai de-a face cu astfel de disparități, uh, ele sunt practic tolerate pentru că se câștigă mult de pe urma lor. Deci ce, cum vom continua, cel puțin la noi, în Uniunea Europeană, unde situația politică se îngreunează foarte mult? Dumneavoastră ați susținut multe dintre recomandări, dar sunt multe state membre care vor pierde mult din venitul lor natural din impozite pentru că alte state membre din cadrul aceleiași piețe, din cadrul pieței interne și cu o monedă comună, joacă astfel de jocuri. Deci, la un moment dat, pe plan politic, e foarte greu să ceri unui cetățean să accepte să îi se reducă pensia pentru că veniturile sunt insuficiente la trezoreria statului membru respectiv și apoi în cadrul aceleiași zone monetare banii curg într-o altă jurisdicție. Nu se poate accepta așa ceva. Ce ne sfătuiți dumneavoastră? Ce măsuri din cele luate de dumneavoastră sunt uh, bune de preluat imediat ca să facem presiune asupra comisiei, ca să mergem mai departe? Uh, folosind toate beneficiile muncii dumneavoastră. Care ar fi pentru dumneavoastră calea critică ca să profităm de ceea ce este deja disponibil? A doua întrebare se referă la state terțe și mai ales la jurisdicțiile extraordinare. Pentru că am înțeles că aveți anumite informații. Mă scuzați, spune președintele, lista de vorbitori e foarte lungă, vă rog să încheiați. Da, închei. Okay. Ce ne recomandați și care este importanța acestor jurisdicții extraordinare chiar și în interiorul Uniunii Europene? Mulțumesc mult! Mulțumesc! Cred că putem să-i dăm cuvântul și domnului coraportor Toirer. Mulțumesc, domnule președinte, am să vorbesc limba germană. Mulțumesc, domnule secretar general Curia, domnule Santamon. Eu am două întrebări. În primul rând, este adevărat că a apărut o problemă atunci când un membru OCDE ca SUA uh, nu a impozitat câștigurile din străinătate, introducând un fel de metode care permiteau o impozitare mai târziu a acelor sume, în timp ce state membre UE, cum ar fi Germania, uh, impozitează uh, câștigurile făcute în străinătate. Este un uh, caz curios, nu vreau să dau nume, dar s-a întâmplat uh, să aibă loc o majorare de dividende, o doreau cel puțin acționarii unui mare concern american și această majorare a dividendelor a fost finanțată printr-o filială a aceluiași concern, iar profitul nu putea fi impozitat în SUA și, practic, astfel de câștiguri în străinătate pot să reprezinte activități în, de efectuate în um, state membre UE, care apoi sunt uh, transferate în Bahamas și nu sunt impozitate. Care sunt propunerile OCDE? Veți avea grijă că o astfel de dublă neimpozitare să nu mai funcționeze pe viitor? Și a doua întrebare succintă. Domnule Pascal Santamon, ați scris pe Twitter că v-ați întâlnit cu premierul luxemburghez și că vă bucurați că uh, susține măsurile BEPS și uh, schimbul automat de informații. Ne puteți dezvălui mai multe despre ce a schimbat acum Luxemburgul și ce ați înțeles dumneavoastră din această discuție, dacă Luxemburgul susține propunerile OCDE? Domnul Santamon? Mulțumesc, domnule președinte. Acțiunea 5, ca să răspund uh, la întrebări. Acțiunea 5 se leagă de practicile fiscale uh, dăunătoare. Până acum am avut o abordare pe două niveluri. În primul rând, uh, introducând schimburi de informații spontane obligatorii cu privire la deciziile fiscale, ceea ce a fost preluat și implementat de Comisia Europeană și inclus în directiva pe care v-a prezentat-o Comisia. Și al doilea nivel se referă la aceste, uh, aceste patent boxes, adică ele vizează proprietatea intelectuală. Deci cum putem să ne asigurăm că acestea ajută doar activit- se referă doar la activitățile desfășurate în țara unde se uh, petrece activitatea, pentru că altfel se fură banii, practic, de la ceilalți uh, um, participanți. Practic am decis să folosim procesul G20 și toate cele 44 de state menționate au fost de acord. Am lucrat in extenso cu Comisia Europeană, vreau să vă spun de la început că am colaborat cu Taxud, cu comisarul. Este un uh, spirit de cooperare foarte fructuos, vreau să spun. În ceea ce privește faza de implementare, noi facem supravegheri anuale, analize anuale. Acestea sunt măsurători, sunt acțiuni ce avem aici. Disparitățile, de exemplu, ca să vă dau un exemplu, avem acum un model de legislație internă pe care statele îl pot implementa. Avem prevederi model de tratate pe care statele le pot introduce în tratatele bilaterale sau în convenția pe care am menționat-o anterior. Dar uh, prevederile OCDE sunt legislație soft, sunt obla- o, introduc o obligativitate morală, nu juridică. Dar ați văzut că schimbul nostru de informații, obligatoriu pe plan moral, a dus la eliminarea secretului bancar în foarte multe state. Și uh, în 2016 va începe ceea ce numesc eu perioada post-BEPS, și mă întrebați cum vom monitoriza implementarea de facto. Păi aceasta se va face ipso facto, prin orientările pe care le avem, prin interpretarea articolului 9 din tratatele bilaterale și la sfârșitul lui noiembrie vom avea un set complet de orientări noi care vor putea fi implementate imediat, nu va mai fi necesar să se treacă prin parlamente. Sunt măsuri care vor trebui implementate pe plan intern, cum sunt schimbările, modificările de legislație internă. Dar acestea pot fi aliniate prin Uniunea Europeană, deci dumneavoastră aveți competența și capacitatea de a folosi efectul de pârghie al instrumentelor europene ca să asigurați o implementare uniformă a acestor acorduri. Pentru că majoritatea statelor UE sunt membre la acest proces. Gândiți-vă și că influențați societățile. Deci guvernele vor trebui să facă schimbări și noi ținem cont de compatibilitatea cu legislația europeană când creăm o măsură. E foarte ușor să spui că faci ceva care uh, convine SUA, Australia, Brazilia, Japonia și așa mai departe, dar nu e compatibil cu tratatele UE, atunci va fi dificil de implementat de statele UE. Deci, pentru noi, compatibilitatea cu legislația europeană este esențială. Noi nu spunem, a, ce păcat că măsurile noastre nu sunt compatibile UE. Și noi influențăm întreprinderile care își modifică comportamentul și cred că aici este esențială susținerea comisiei ca să se întâmple și pe viitor tot așa. Sunt foarte multe măsuri și cred că veți uh, primi de la comisie un feedback în iunie, dacă am înțeles eu bine documentul domnului Juncker și Moscovici. Va trebui să vedem cum putem folosi planul de acțiune BEPS ca să punem în aplicare măsuri. Avem disparități hibride, CBCR, raportări pe, pentru fiecare țară, divulgări și așa mai departe. Toate aceste măsuri sunt gata de implementare. Mai departe, în legătură cu SUA, aveți dreptate, dar Germania nu taxează profiturile făcute în străinătate. Deci SUA, au cel mai, SUA are cel mai prost sistem din cauza check the box. Dar nici SUA și nici anumite state europene nu impozitează profiturile din străinătate. Dar problema este că profiturile SUA sunt blocate în uh, offshore-uri, în paradisuri fiscale și nu pot fi impozitate. În cele din urmă, Luxemburg, ca și celelalte state membre G20, și asta mi-a și spus premierul când m-am întâlnit cu el în noiembrie, respectă nevoia de a se pune capăt uh, BEPS, și ne spun clar că ne susțin că trebuie să creăm condiții egale pentru toți participanții, dar ei doresc să facem acest lucru. Mulțumesc! Cei doi raportori de la Econ, întâi domnul Niedermayer. Mulțumesc foarte mult și bine ați venit! Am o întrebare pentru amândoi. În primul rând, domnule secretar general, mulțumesc foarte mult pentru munca făcută de OCDE ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră și mă tem că într-o zi vom ajunge și la chestiunile tehnice, pentru că fără ele nu putem face propuneri eficiente. Probabil că nu e acum momentul. Deci, uh, să vorbesc despre altceva. Avem de a face cu un singur subiect, dar sunt mai multe tehnici, practic, prin care întreprinderile mari plătesc impozite mai reduse și, impozitele, și întreprinderile mici au privilegiul de a plăti impozite mai mari. Trebuie să facem ceva, e clar, dar e un subiect foarte complex. Nu avem de a face doar cu deciziile fiscale, ci cu, și cu transferul profiturilor și cu proprietatea intelectuală, cu erodarea bazei impozabile. Întrebarea este cum putem trata cât mai eficient această problemă complexă. Pentru Uniunea Europeană e foarte atractiv să susținem schimbul de informații, transparența și cooperarea. Deci prima mea întrebare este în ce domenii credeți că putem uh, progresa cu aceste instrumente și în același timp care sunt limitele acestor instrumente. Și a doua întrebare. Probabil că ar trebui să ne concentrăm doar asupra câtorva măsuri care să fie cele mai eficiente. Deci, din întregul univers al problemelor și întregul univers al soluțiilor posibile. Care credeți că e cea mai bună recomandare pentru Europa la nivelul cel mai general? Mulțumesc! Analiz toți. Mulțumesc și mulțumesc foarte mult amândurora pentru prezență și pentru declarațiile făcute și pentru toată munca depusă. Trei întrebări scurte. În primul rând, implicarea statelor în curs de dezvoltare în acest proces. După cum ați spus, OCDE a încercat să includă unele țări în curs de dezvoltare într-o fază destul de târzie, dar le implică totuși. Aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre un subiect discutat de multă vreme încoace și anume nu cumva ar putea și ONU să adopte o poziție în acest sens? Eu cred că OCDE ar susține ONU în această direcție, dar vă rog să-mi dați detalii. Apoi, în ceea ce privește uh, raportarea financiară pe fiecare țară, uh, Cred că știți că Parlamentul European cere acest lucru de mult timp încoace. Noi am dori ca raportarea financiară să fie extinsă la foarte multe întreprinderi mari, practic la toate marile întreprinderi, toate marile concerne. Deci se pune problema uh, dacă această prevedere ar fi compatibilă cu uh, prevederile dumneavoastră. Înțeleg, domnule Guria, că aveți și dumneavoastră o ambiție de a acoperi o bază cât mai mare pe viitor. Și ultima mea întrebare se referă la tratatele fiscale. Cred că există un uh, ideea aceasta de a avea un instrument multilateral care să modifice tratatele existente este extraordinară. Și în primul rând, cred că ar fi un proces iterativ, pentru că convenția ar trebui adaptată la fiecare tratat în parte, dar, în al doilea rând, cum ne putem asigura că se încheie aceste tratate fiscale din capul locului? Lăs, lasă modificările. Din câte am înțeles uh, eu, s-ar putea să avem uh, de a face și cu o listă de tratate fiscale încheiate de paradisuri fiscale care sunt paradisuri fiscale, deci nu respectă ceea ce promit în acele tratate fiscale, tratate fiscale. Cum ne putem asigura că paradisurile fiscale uh, respectă tratatele pe care le încheie? Ar trebui poate să avem o listă mai extinsă de practici fiscale dăunătoare, nu doar uh, poate regimul fiscal favorabil pentru brevete, ci și alte metode. Să reușim să vorbim despre paradisurile fiscale, evitând problemele juridice din trecut. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru întrebări. În legătură cu instrumentele și limitarea lor, vom vedea în practică și cred că faza post-BEPS va fi vitală ca să monitorizăm ce se întâmplă, să monitorizăm ce fac statele, să evităm haosul și impozitarea multiplă provocată de o mm, aplicare inconsecventă, ce se va întâmpla și dacă vom menține BEPS în statele care nu cooperează bine. Adevărul este că am ajuns la un nivel de cooperare fără precedent. Nu s-a mai întâmplat așa ceva în trecut. Și e bine ca statele să-și dea seama că suveranitatea lor nominală este subminată de faptul că și alte state sunt suverane. Și pot apărea câștiguri negative sau câștiguri pozitive, și anume cooperarea. Deci, gama de instrumente va depinde de uh, menținerea nivelului de cooperare între state și Uniunea Europeană trebuie să joace aici un rol cheie. Trebuie să vă asigurați că aveți un front comun. Care sunt cele mai eficiente măsuri? Eu aș spune că sunt toate eficiente dacă uh, aplicăm pachetul complet. Pentru că altfel riscăm să reparăm uh, o mică problemă aici și să lăsăm alta trecută cu vederea în altă parte. Și atunci uh, problema doar s-ar transfera și profiturile s-ar transfera. De aceea e nevoie de un plan de acțiune cuprinzător. Nu am uh, introdus 15 acțiuni pentru că n-am avut decât 15 idei, ci pentru că am vrut să fim cât mai uh, Uh, compleți în abordare. Apoi, în legătură cu țările în curs de dezvoltare, cred într-adevăr că e nevoie de o soluție globală și colaborăm cu ONU. Națiunile Unite au fost invitate, au un observator la OCDE. În 2012 am colaborat strâns cu ONU, inclusiv când am pregătit summitul uh, Lupta pentru Dezvoltare. E important să fim eficienți și să ne asigurăm că lucrurile se pun în mișcare. Uh, știu că se dezbate despre baza fiscală consolidată comună a societăților, că trebui, se spune că ar trebui să avem un for internațional. Noi asta am dorit. Vrem mai mult decât să implicăm 12 state în curs de dezvoltare, pe lângă marile economii emergente. Argentina, Africa de Sud, Brazilia, China, India sunt state care nu sunt membre OCDE, dar care sunt um, implicate ca partener egal în acest proiect cu aceste state în curs de dezvoltare, cu Banca Mondială, cu ONU, acoperim un procent foarte mare din lume. Și cu susținerea UE care finanțează aceste activități, avem cu adevărat o bătaie globală și e foarte important să includem și statele cele mai puțin dezvoltate. Pentru ele nu e vorba de BEPS, pentru ele e vorba de o chestiune de capacitate de bază. Deci lucrăm in extenso și cu aceste state și inclusiv cu ajutorul ONU. În ceea ce privește raportarea financiară pe fiecare țară, ea se limitează la ora actuală la întreprinderi care au o cifră de afaceri de peste 750 de milioane de euro. Și e un început. Noi suntem sensibili și la costul conformității și trebuie să începem de undeva, trebuie să începem de la cele mai mari grupuri care pun cele mai mari probleme și apoi sistemul va evolua. Dar există un angajament din partea tuturor părților asociate să revizuim cadrul până în 2020. Deci este o abordare foarte pragmatică. Începem, evaluăm unde ne aflăm și apoi decidem dacă modificăm sau nu regulile în funcție de experiență. Pot să vă spun că unele state sunt foarte pretențioase. Brazilia, China, India, statele europene sunt foarte pretențioase și mai sunt și alte state care au probleme pentru că au multe multinaționale. Dar, până la urmă, toate cate acord cu privire la procedura schimbului de informații și sunt de acord că asta trebuie să se întâmple repede și anume în 2016 să punem pe picioare sistemul și schimbul de informații să înceapă în 2017. Apoi, în ceea ce privește tratatele fiscale, aveți dreptate, trebuie să fie un uh, proces cu o mare acoperire. Trebuie incluse aceste prevederi în tratatele fiscale și trebuie ca și statele care încearcă să adopte cele mai favorabile tratate să fie incluse. Dar avem nevoie aici de susținere politică, de o dinamică politică și aici G20 ajută foarte mult, pentru că face presiuni ei spun acelor state, vrem să aderați la tratate și dacă nu veți adera, vom vorbi cu OCDE-ul să vă tragă de mânecă. Asta s-a schimbat. Thank you. Bert... Mulțumesc, Bert Luke. Yeah, ich auf Deutsch Da, am să vorbesc limba germană. Mulțumesc foarte mult, în primul rând, domnule președinte, și mulțumesc uh, reprezentanților OCDE. Cred că E vorba de un proiect foarte bun care promite multe. Sper să și aibă succes, așa cum promiteți dumneavoastră. Eu nu sunt sigur dacă optimismul pe care îl uh, manifestați acum este justificat, de fapt. În primul rând, sunt de acord cu dumneavoastră. Este important să avem mă, măsuri cât mai uh, cuprinzătoare și sigur că uh, lacunele și portițele trebuie închise. Dar nu trebuie să subestimăm puterea de inovare a celor care doresc să continue să evite plata impozitelor. Ei vor căuta noi portițe și uh, au uh, motive foarte întemeiate să o facă și cunosc aceste metode mult mai bine decât dumneavoastră care vă bazați pe expertiza de la OCDE. Întrebarea mea este cum vă veți asigura, cum veți evalua cât de mult succes ați avut? în funcție de ce probe concrete veți considera că ați avut succes și că măsurile dumneavoastră au funcționat. Și apoi veți avea posibilitatea să ameliorați măsurile luate. Ați prevăzut procese cu ajutorul cărora să puteți stabili în ce măsură nu v-au fost îndeplinite așteptările. Eu cred că aici e important să existe și instrumente mai active decât cele pe care le-ați prezentat până acum, ca să vă asigurați cât de mult caută întreprinderile tot felul de rute ocolitoare ca să evite plata impozitelor și poate că ar fi bine să aveți și măsuri care să prevadă uh, că administrațiile fiscale care au bănuiala că se dezvoltă noi metode de neplata impozitelor să vi se adreseze ca să uh, construiască capcane și să verifice în ce măsură aceste tehnici inovatoare nu vor duce la crearea de tehnici inovatoare din partea celor care vor să evite plata impozitelor. Deci, cât de strategică este gândirea dumneavoastră și aveți în vedere și o evaluare pentru viitor? Mulțumesc! Thank you. Uh, I have to... Mulțumesc! Colegi, dragi colegi, vă rog să vă limitați la un minut și jumătate cu întrebările. Sofie Invelt. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu foarte subcintă. Ca o continuare a intervenției colegului meu, eu sunt uh, optimistă, însă am senzația că în întreg pachetul există o slăbiciune, nu pe care nu o puteți rezolva, dar o problemă de angajament și de voință politică. Ori care ar fi soluțiile dacă statele membre revin asupra angajamentelor lor odată ce se ajunge în faza de adoptare și implementare a legislației? Nu am făcut mare lucru, pentru că sistemul are forța cele mai slabe verigi și ați spus că Uniunea Europeană este un grup unit de țări. Eu ce pot să spun decât că sper să aveți dreptate. Eu nu sunt convinsă pentru că există țări care uh, lasă impresia că au o fiscalitate echitabilă, dar în același timp uh, câștigă din existența unui cadru neomogen. Care este impresia dumneavoastră în urma discuțiilor din cadrul OCDE legate de angajamentele statelor membre? În primul rând, în ceea ce privește adoptarea de legislație și apoi și implementarea acesteia. În al doilea rând, guvernele vor acționa întotdeauna în funcție de dorința opiniei publice. Și este foarte important să dăm publicului date concrete. În țările de jos a fost prezentat un raport în care țările de jos au fost prezentate ca un paradis fiscal. Și toată lumea a fost indignată pentru că nu vrem să fim percepuți astfel. Prin urmare, e bine ca opinia publică să primească informații și mă întrebam dacă intenționați să elaborați rapoarte referitoare la consecințele dăunătoare ale problemelor pe care le-am discutat. Mulțumesc! Uh, thank you. Mulțumesc, Miguel Viegas acum. Ora, bom dia. So, sobre este proces... Mulțumesc. În ceea ce privește acest proces, Trebuie să avem o abordare critică cu privire la ce ne-a adus până în această fază. Discutăm despre lucruri care derivă dintr-un proces de concentrare a bogăției, liberalizarea mișcalului capitalului, crearea de paradisuri fiscale, secret bancar, secret fiscal. Pe scurt, asta este drumul pe care l-am parcurs pentru a ajunge aici și aceasta este aspectul esențial al uh, sequestrării puterii politice de către sectorul economic. Companiile multinaționale sau organizațiile internaționale sunt legate între ele într-un sistem circular și asta face ca transparența să fie singurul instrument care să ajute la rezolvarea situației. La urechile publicului au ajuns o serie de scandaluri și doar așa am reușit ca aceste probleme să fie uh, aduse la lumină și discutate aici. Dacă nu, nu s-ar fi schimbat nimic și am fi rămas cu același sistem al inegalităților. Bun. Deci, Așa stau lucrurile, guvernele au favorizat acest sistem și, totuși, în același timp, ele sunt și cele care acum încearcă să găsească o soluție. E ca și cum ai da multinaționalelor din domeniul tutunului uh, uh, sarcina de a elabora un program pentru a combate cancerul la plămâni, nu? Cam asta zic eu că se întâmplă cu guvernele. Ne aflăm într-un context fără precedent, cu mii de acorduri fiscale concret, eu aș vrea să ne dați un exemplu pozitiv, concret, care să poată fi transmis cetățenilor. Să le spunem, iată, s-au înregistrat progrese reale concrete. În ceea ce privește țările în curs de dezvoltare, care este riscul care există pentru aceste țări? Țările în curs de dezvoltare sunt cele care pierd fonduri importante pentru dezvoltarea lor, milioane, care sunt garanțiile pe care le putem oferi? Ce putem spune, în special cetățenilor acelor țări, pentru a le garanta că procesul acesta nu este astfel creat încât să privilegieze sectorul digital sau industria extracției, extracțiilor. Prin urmare, Există o serie de aspecte care privilegiază sectoarele hibride, dar chestiunea care ține de transferul profiturilor este foarte importantă pentru aceste țări. Și apoi participarea lor. S-a vorbit despre asta. Implicarea acestor țări în procesul decizional este foarte importantă. Ele trebuie nu doar să fie consultate, ci implicate. Thank you, Chair. Uh, are we over optimistic? Uh, maybe we... Domnul Santamo, mulțumesc. Uh, Eh, ne-ați întrebat dacă suntem supraoptimiști? Poate, dar trebuie să-i convingem oamenii, trebuie să convingem țările că lucrurile evoluează. Lucrurile evoluează, fie că vorbim de Europa sau de Statele Unite. Uh, există voință politică. Toate țările G20, toate țările OCDE și multe, dacă nu chiar toate țările în curs de dezvoltare um, își unesc glasul și spun dubla impozitare nu este acceptabilă. Deci am ajuns aici datorită crizei, datorită faptului că politic vorbind nu este ceva ce poate continua să creștem taxele asupra forței de muncă, asupra factorilor de producție nemobili și să vedem că factorii mobili pot reduce această povară fiscală nu doar pentru că parlamentele au votat acest lucru, ci pentru că există portițe de scăpare la nivel internațional. De aceea îmi spun că există voință politică. Există diferite structuri, da, există economii mici, deschise, care nu doresc să uh, înăsprească regulile pentru că ar avea de suferit. A existat un raport din partea țărilor de jos care arată că între 8.000 și 12.000 uh, de avocați din țările de jos fac treaty shopping. Trebuie să fie respectate uh, standarde minime, totuși e dificil să fie luate decizii politice, dar sistemul există și nu va, fi, nu va avea forța cele mai slabe verici, pentru că uh, noi dăm țărilor instrumentele necesare pentru a, evate, pentru a combate evaziunile fiscale Țările care doresc să-și protejeze baza fiscală vor avea cu ce să o facă. Vrem doar să ne asigurăm că acest lucru se face în mod coordonat și că uh, opinia publică este într-adevăr luată în considerare ce vrem să facă sectorul privat, să aibă uh, un sistem uh, fiscal în care să poată să-și planifica activitatea, dar planificarea aceasta să nu devină un câștig comercial trebuie să se axeze pe livrarea de bunuri și servicii și nu pe livrarea de planificare fiscală pentru a crește profiturile și toate administrațiile fiscale din țările G20 au uh, informații, se colectează informații cu privire la datele actuale și viitoare și sigur toate aceste angajamente vor fi monitorizate și asta numesc mediul post-BEPS, implementare și monitorizare pentru a ne asigura că impactul se produce și dacă nu, trebuie să se raporteze la nivel politic unde se vor lua decizii politice. Mulțumesc, Eva Jolie. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule Angherghera și stimate domnule Pascal Santamon, vă mulțumesc pentru prezență. Avem mulți deputați care, iată, sunt prezenți aici și care se bazează pe dumneavoastră pentru combaterea erodării bazei fiscale în cazul companiilor multinaționale. Însă, dacă e să fiu dură și în ciuda prieteniei pe care vă port, îndrăznesc să spun că acțiunea OCDE face parte din problema cu care ne confruntăm. Există o ficțiune care înconjoară cele zeci sau chiar sute de filiale, care sunt de fapt niște structuri artificiale create cu singurul scop de a reduce baza fiscală. Vreți să combateți abuzurile utilizând noțiunea arm's length principle. Uh, vreți să readuceți concurența normală. Dar cum să ne regăsim într-o astfel de situație de concurență normală când uh, cel mai mare număr de astfel de tranzacții se, fal, se fac la nivel intragrup și adesea aceste multinaționale au poziție de monopol? În ciuda voinței OCDE-ului de a reglementa abuzurile, acestea cresc în număr și devin din ce în ce mai complexe. Prin urmare, dragă Pascal, iată care sunt întrebările mele. Nu sunteți de părere că cea mai bună modalitate de a lupta împotriva erodării bazei fiscale este recunoașterea pentru multinaționale dreptul de stabilire, a dar nu a numărului de structuri pe care le doresc, dacă acestea sunt fictive sau dacă doresc, atunci ele să fie înființate, dar fără să aibă drepturi fiscale. Mă gândesc la companii care sunt create în Liberia, dar care nu au personal și care captează o mare parte a bazei fiscale. Aș vrea să știu dacă OCDE-ul dorește să se angajeze peste, pe această cale. Sunteți de acord că tratatele bilaterale pe care OCDE-ul ni le promite de zeci de ani pentru a evita dubla impozitare au devenit de fapt niște instrumente care duc la dubla neimpozare? Mulțumesc, domnul Marcovali. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim reprezentanților OCDE. Eu aș vrea ca acest subiect să fie considerat a fi ceea ce este cu adevărat, ce anume un război împotriva um, lăcomiei și a injustiției, pentru că există în joc niște interese foarte mari. Am văzut interesele băncilor cu scandarile uh, care au existat, interesele statelor membre. Puteți uh, să-l întrebați pe președintele Juncker, pentru că le cunoaște foarte bine și cunoaște care sunt voințele politice, um, dar care însă nu reușesc să colaboreze. Care e, emosibil, care e motivul? Este această lăcomie. Deci e un război de principiu. Există unii care se hrănesc cu așa ceva și pe, la nivel uh, internațional există multe companii multinaționale care um, pot să facă tranzacții care pot fi considerate ca manevre um, financiare în G20. De aceea trebuie să fim foarte clar, să înțelegem cine e alături de noi și cine nu. Și să avem o echipă care să funcționeze cu adevărat, dacă nu sunt doar vorbe goale la infinit. Trec și la întrebări ca să pot primi răspunsuri. Am văzut în recomandările dumneavoastră că spuneți că Parlamentul a obținut raportul țară, pentru fiecare țară cu privire la bănci. Recomandările OCE pentru raportul pentru fiecare țară sunt confidențiale, adică jurnaliștii, parlamentarii, societatea civilă nu vor avea acces la informații. Dacă da, ar fi un pas în urmă față de transparența fiscală în Europa. Și care e poziția OCDE în ceea ce privește propunerea de a crea un, o entitate interguvernamentală în acest domeniu sub conducerea Națiunilor Unite pentru a gestiona lucrurile la nivel global, pentru că, încă o dată, trebuie să înțelegem cine e cu noi, cine e împotriva noastră și uh, astfel nu să ne mai păcălim singuri. Mulțumesc, doamna Barbara Capel. Poziționă, danke. Mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc celor doi invitați de la OCDE și mai ales pentru inițiativa BEPS, inițiativa de combatere a erodării bazei impozabile și transfer al profiturilor. Este o măsură binevenită pentru a combate evaziunea fiscală și planificarea fiscală agresivă pe plan internațional. Inițiativa dumneavoastră corespunde cu planul de acțiune al Comisiei Europene vizând combaterea evaziunii fiscale și a evitării plății taxelor. Discutăm de câteva zile despre mai multă transparență fiscală. Considerați și dumneavoastră că transparența este pilonul de bază pentru inițiativa BEPS. Domnul comisar Moscovici ne-a spus ieri că până în iunie va fi gata un plan cuprinzător de acțiune cu privire la fiscalitatea întreprinderilor. În legătură cu propunerea dumneavoastră, BEPS uh, și aplicarea ei la nivelul statelor naționale cred că această, această propunere trebuie să corespundă cu dreptul european. Și există un studiu actual al PricewaterhouseCoopers care spune că instrumentele fiscale hibride uh, sunt necesare pentru a uh, trata entitățile hibride care folosesc metode de evaziune fiscală complexe. Credeți că acestea sunt compatibile cu dreptul european la ora actuală? Statele membre vor trebui să pună în aplicare măsuri compatibile cu dreptul UE. Veți uh, concretiza aceste proiecte și veți fi atent, veți ține cont de argumentul că pentru aplicarea în Uniunea Europeană este nevoie de uh, conformitatea cu dreptul european? Și încă o întrebare scurtă se referă la e-commerce, agenda digitală, economia digitală. Aceste subiecte sunt foarte importante pentru mine, sunt domenii cu mare potențial de creștere și nu doar pentru Uniunea Europeană, deci poate că ar trebui să se facă o diferență de fiscalitate între economia digitală și cea non-digitală. S-a mai spus astăzi aici, dar mi se pare că nu se ține suficient cont de acest lucru. Poate că aveți o foaie de parcurs pe care nu o puteți prezenta mai în detaliu. Domnul Santama a spus că discută cu, cu experți de la comisie când vom ști ceva mai concret în acest sens. Monsieur le Président. Mulțumesc. Am să vorbesc în franceză, dat fiind că una dintre întrebări a fost pusă în franceză. Îi mulțumesc, domnule Eva pentru întrebările sale, cărora le pot da și un răspuns foarte scurt. Da și da, intenția noastră este să nu mai permitem structurilor din paradisuri fiscale să aibă efecte fiscale, pentru că ideea este să realiniem localizarea profilurilor cu localizarea activităților și cu, cu crearea de valoare. Principiul concurenței Anfland Principle este contestat de anumiți economiști, este validat de alții, pragmatic vorbind, pentru că nu credem că cineva deține adevărul absolut. Pot să vă spun că principiul există și nu putem trece la un alt principiu pentru că, în primul rând, costul tranzacției ar fi imens și, în al doilea rând, nu există acord în acest sens. Exact ca și în cazul BEPS, nu s-a ajuns la un acord, poate veți ajunge, dar vedeți cât de dificil este în cadrul unui spațiu integrat să se ajungă la un acord în ceea ce privește o bază consolidată. Deci evident că la nivel mondial e imposibil. Dar asta nu înseamnă că renunțăm, ci încercăm să facem imposibilă localizarea profiturilor în paradisuri fiscale. Da, vom reuși, am reușit să creăm dubla non-impozitare, aveți dreptate, și asta încercăm să um, anulăm și anume să introducem un standard minim pentru lupta împotriva abuzului de tratate. Există un acord în acest sens și acum trebuie implementat pentru a ne asigura că toate țările care au convenții fiscale rezolvă problema astfel încât să nu mai există această alegere a tratatului celui mai favorabil adoptarea trebuie făcută pentru fiecare țară și datele trebuie publice? Uh, e un pas în urmă, așa cum ați spus dumneavoastră? Nu. Există multe ONG-uri care au susținut ideea unei raportări pentru fiecare țară de mult timp și nu s-a întâmplat nimic. Datorită proiectului BEPS și nu din cauza lui, din punctul nostru de vedere, începând cu 2017 vom avea raportare pentru fiecare țară în ceea ce privește cifra de afaceri, profiturile, impozitele, numărul de angajați și activele uh, tuturor multilor naționale. Și din 2020 Uh, domeniul de aplicare se va extinde și va fi aplicat de toate administrațiile fiscale ale țărilor dezvoltate sau în curs de dezvoltare. Schimbarea este foarte mare și dacă punem miza prea ridicată cu transparența totală, uh, vor veni argumente împotriva faptului că toate informațiile trebuie să fie publice. Există totuși un secret fiscal. Sigur, există dezbaterea și dumneavoastră vă doriți transparența, însă astăzi condiția pentru a avea acordul Statelor Unite, ale Japoniei și ale anumitor state membre UE este ca aceste informații să meargă către administrațiile fiscale. Există un acord politic, există un acord pentru revizuire și avem uh, sprijinul șefilor de stat și de guvern din uh, G20. Deci nu vorbim despre un pas în urmă, ci despre un progres important. Deși înțelegem că unii, cum ați fi dumneavoastră, ar dori să mergem mai departe. Dar e un proces, cum am spus, care trebuie să respecte acordurile care există între state suverane și mai bine să avem rezultate concrete pentru administrațiile fiscale decât să discutăm la nesfârșit și să ratăm această oportunitate, pentru că oportunitatea poate să dispară la un moment dat și de aceea e important să avem un acord acum. Da, este important ca măsurile pe care le elaborăm să fie compatibile cu Constituția Europeană, cu regulile legate de principalele libertăți. Și la asta lucrăm împreună cu Comisia Europeană și sigur, odată ce Comisia uh, vi se va adresa pentru aplicarea de măsuri privind produsele hibride, se va asigura că aceste proiecte de directivă sunt compatibile cu dreptul comunitar. Sigur, uh, există voci care pot spune nu e compatibil și nu pot fi aplicate, dar nu mă mulțumesc de, cu avizul juridic um, care poate veni veni dintr-o parte ce poate avea interese contrare ale state, cu cele ale statelor membre. Apoi, ceea ce privește comerțul electronic. Avem un raport care e asta, un raport. Secretarul general nu poate să vâneze totul am făcut mai mult decât a gândi a fi think tank, am elaborat un raport. Economia digitală este o economie, economia noastră în sine și nu putem avea o soluție care să se aplice doar unui sector izolat, îngrădit. Nu există așa ceva. Uh, întreaga economie este pe cale de a se digitaliza și nu putem, ar fi sigur ușor politic să explicăm oamenilor simple acest lucru, dar în realitate lucrurile nu funcționează așa. Și în raport uh, se spune ceva cu care toate țările sunt de acord. Asta ca prim aspect. Al doilea aspect este că BEPS-ul este exacerbat în economia digitală, pentru că aceste companii nu au prezență fizică sau pretind acest lucru și când au, există un profit foarte redus. Uh, sunt companii recente, există o cultură a conformării, dar ele sunt mai agresive, depind într-o mai mare măsură de activele intangibile și măsurile BEPS, de exemplu, referitoare la prețurile transferului în cazul activelor intangibile sau deducerea dobânzilor. Există o serie de măsuri deci, care oferă răspunsul la acest fenomen BEPS al dublei neimpozări. Și mai există și aspectul ce ține de TVA aici. Am uh, urm- urmărit soluția propusă de Comisia Europeană în ceea ce privește impozitarea TVA în țara de dispoziție pentru prestarea de servicii electronice. Și Până la finele anului vom generaliza acest model în întreaga lume cu o soluție practică, astfel încât să existe un reprezentant fiscal în țara de destinație ce se asigură că TVA-ul este achitat, lucru foarte important pentru fiscalitatea directă. Și există și o frustrare a țărilor numite de piață cu privire la faptul că companii digitale, în mare parte din SUA, realizează profituri mari pe teritoriul lor fără să plătească prea mult impozit. O să reglăm problema, o să rezolvăm rezolvăm problema dublei neimpozări, dar frustrarea aceasta rămâne pentru că sunt o piață mare și nu colectează prea multe impozite. Dar aceleași țări europene spun, dar până la urmă, marca sau valoarea unei mărci de lux dintr-o țară, oricare ar fi, nu menționez doar Franța, deși de acolo vin eu, există motive pentru care țările în curs de dezvoltare taxează bunurile de lux care sunt create la noi. Dar dezbaterea e mult mai complexă de acum. Sunt țări care spun vrem să taxăm când alții realizează profit la noi, dar nu vrem ca pe noi să ne taxeze. E o abordare destul de schizofrenă. Și totuși subiectul e unul foarte complex. Există unii care au și dreptate, se și înșală. Există puncte de vedere diferite în funcție de capital, dacă sunt exportatori sau importatori și cred că avem ocazia să structurăm această discuție în mod inteligent uh, în următoarele luni, cu accentul pus pe activitatea, pe activitatea care urmează. Bun, avem o problemă, putem să mai avem 5-10 minute de discuții cu interpretare, dar există o serie de vorbitori care și-au manifestat dorința de a interveni, lucru posibil dacă grupăm toate întrebările și fiecare își alocă câte un minut. Da? Deci toți ceilalți vorbitori au cuvântul acum, dar vă rog un minut, după care vă întrerup. Dacă nu, nu putem încheia discuțiile și nu putem da uh, ocazia oaspeților noștri să răspundă. Domnule de Cochner. So my first question is, could you comment on whether... Mulțumesc. Vreau să vă întreb dacă există oare vreo armonizare posibilă a fiscalității în Europa. Apoi, paradoxul acela de, legat de concurența între sistemele naționale fiscale, care până la urmă duce la distorsiuni în legătură cu tratamentul corporațiilor. Și până la urmă, noi ar trebui să avem o concurență nedistorsionată. Comisarul Moscovici își dorește o adevărată piață unică a, a fiscalității. Există oare, într-adevăr, o concurență fiscală nedistorsionată astăzi în Europa? Mulțumesc! Uh, mulțumesc foarte mult! Am auzit uh, voci critice în legătură cu acest uh, proces al BEPS, și despre modul în care OCD-ul uh, include și țările în curs de dezvoltare, aceste țări ar putea să fie afectate negativ, afectate negativ de acest exercițiu. Vă întreb ce abordare veți avea? Cum vă veți asigura că procesul BEPS uh, va fi unul pozitiv și pentru țările care nu intră în OCDE? Pentru că există țări cu mai puține resurse și mai puține expertiză chiar decât a uh, unor uh, companii multinaționale. Și atunci aceste autorități noastre, ale noastre fiscale trebuie într-adevăr să ia taurul de coarne și să înfrunte aceste corporații. Mulțumesc, uh, nu voi avea mai mult de o întrebare cu un exemplu. Slovacia a introdus în 2004 o taxă forfetară unică care a abolit sistemul treptat uh, sau progresiv de impozitare. Deci sistemul a fost simplificat și avem acum un sistem indirect de impozitare, însă multe state membre au protestat, uh, susținând că Slovacia face concurență neloială. Ce credeți dumneavoastră? Ce abordare ar trebui să avem în Europa de acest tip sau nu? Mulțumesc. Domnul Ramon Haregui. Eu queria agradecer. Aș vrea să mulțumesc pentru ce ne-ați spus până acum și aș vrea să vă întreb dacă OCDE realizează, pe lângă toate aceste activități tehnice și politice, dacă face ceva și în ceea ce privește crearea de informații și cifre fiscale supranaționale. Adică, pe lângă toată această coordonare și așa mai departe, uh, nu încercați să obțineți cifre care să poată prezenta legitimitatea democratică a instituțiilor supranaționale, de la Națiunile Unite până la marile organizații umanitare. Nu mă refer doar la tranzacțiile ehm, financiare, impozite pe CO2, deplasările în avion și așa mai departe. Deci, cifre supranaționale pe baze impozabile supranaționale. Faceți ceva în acest sens? Mulțumesc, domnul Engel. <coughs> Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că toată această poveste cu optimizarea fiscală, ingineria fiscală și gestiunea fiscală, tot asta de fapt se reduce la o concurență internațională pentru uh, acapararea de sedii cele mai propice pentru marile firme, marile corporații internaționale care au activități prin natura lor transfrontaliere, deci și amenajarea fiscală, ca să zic așa, este tot așa complexă în acest sens. Și atunci mă gândesc că poate la OCDE și în alte părți n-ar trebui să ne gândim la un statut fiscal al companiei multinaționale, astfel încât să există o impozitare reală, autentică dar și rezonabilă, dar și concepută astfel încât toate mecanismele de astăzi de optimizare exagerată să nu mai continue în existența lor. Domnul Rosati, Darius. Yes, I'd like to raise the... Da, vreau să ridic problema fraudei fiscale la TVA. Mai multe semnale arată că există o recrudescență a acestui fenomen, frauda TVA, care de obicei uh, ia forma unor scheme um, acoperite prin tranzacții fictive. Și atunci uh, multe companii profită de pur și simplu uh, neplata TV în anumite țări, țări care suferă prin pierderea de puncte întregi la PIB. Bun, avem o piață unică și atunci care ar fi un sfat care ar putea fi dat unui stat membru al UE care dorește să lupte împotriva acestui fenomen? Mulțumesc, doamna Gomes. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă întreb dacă includeți în um, practicile fiscale păguboase, amnistiile fiscale. Avem exemple scandaloase din țara mea între 2010-2012, inclusiv sub egida Troica, multe persoane cu bani în Elveția au fost amnistiați uh, fiscal uh, și s-au întors frumușel în uh, Portugalia. Vorbim de bani foarte mulți care au fost cumva astfel recuperați în condițiile în care lumea a suferit și a strâns cureaua. Apoi, astăzi avem posibilități de evaziune fiscală posibilă pentru rezidenții din Elveția, din Luxemburg. Ce spuneți despre asta, domnul Santama? Mulțumesc foarte pe scurt, pentru că am înțeles că nu avem mult timp. Armonizarea taxelor și impozite nu este ceea ce ne preocupă pe noi la OCDE. Poate că e un subiect la zi pentru UE. Vorbim aici despre țări suverane care nu sunt integrate regional. Deci armonizarea nu este în niciun fel la ordinea zilei pentru noi și fiscală, suveranitatea fiscală fiind ceea ce este, nu cred că e la ordinea zilei. În ceea ce privește distorsiunea fiscală, um, ea apare automat având de vedere suveranitatea fiscală. Trebuie să existe o cooperare între entitățile sau autoritățile fiscale uh, și nu să fie într-un într într război. Apoi, în ceea ce privește BEPS, nu știu ce pot să vă spun, mă refer la efectul exercițiului BEPS asupra țărilor în curs de dezvoltare. Ță, uh, sumele de care vorbim pentru țările în curs de dezvoltare sunt mai mici decât cele pentru țările mari dezvoltate, dar impactul este mai mare pentru că multe țări mici se bazează direct pe taxe și impozite uh, directe și atunci ele sunt mult mai mult afectate de uh, companiile care nu-și plătesc taxele acolo. Vorbim și lucrăm cu UNCTAD foarte mult și suntem foarte atenți la ce facem cu țările în curs de dezvoltare, avem uh, o inițiativă Tax Inspectors Without Border, inspector fiscal fără, borde, fără uh, frontiere. Da, Slovacia în 2004 a introdus o, un impozit unic și s-a orientat către impozitele indirecte în parte. Noi am urmărit situația, am publicat și un raport, s-a uh, Uh, uh, reformat uh, politica fiscală, avem un raport recent în acest sens, îl putem transmite, bineînțeles. Dar este clar că avem o concurență în domeniul fiscal care nu va dispărea. Însă, atunci când nu sunt activități, nu plătești impozit. Poți să muți profiturile, dar depinde de locul în care ai realizat aceste profituri și bazat pe activități uh, reale. Și să nu uităm că um, impozitul pe venit al societăților nu este cea mai inteligent uh, mod de a avea creștere economică. Să nu uităm treaba asta. Iar în ce privește schimbul de informații, sfârșitul uh, secretului bancar este o posibilitate mai mare de a taxa mai bine veniturile și bogăția sau averile. Taxa, sau mai bine zis, evaziunea la TVA este un fenomen foarte mare, trebuie să-l combatem. Avem, bineînțeles, și țări în afara UE care au aceste probleme, trebuie să le analizăm. În ceea ce privește amnistia fiscală, nu asta este acum la ordinea, de zi, ordinea zilei, însă în, în ce privește schimbul de informații, văd că oamenii au început să stea la coadă ca să declare, pentru că știu că îi paște perspectiva anului 2017-2018 când schimbul automat de informații va fi făcut și cu Luxemburg și cu Elveția. Bine, Panama este excepție însă există acum o ocazie unică de a, se, a ca oamenii să se prezinte și o soluție și o oportunitate și pentru autoritățile care colectează taxele și impozite. Eu nu știu dacă aici vorbim despre uh, de porturile libere care generează, care s-ar deda la um, evaziunea fiscală. Nu, bunurile care se situează în, uh, situează în porturile libere Uh, um, sunt uh, supuse unui alt regim sau unui alt risc. E vorba de spălarea de bani. Noi avem colegi care se ocupă de acest subiect, care evaluează situația. Uh, da, riscul de spălare de bani este foarte mare, dar mai puțin evaziunea fiscală ca atare. Mulțumesc! Mulțumesc că ați menționat și Panama, pentru că, într-adevăr, este o mare, mare problemă. Domnule Guria, mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, mulțumim și pentru sprijin nu vă abateți de la acest drum, este numai începutul aventurii. Există multe lucruri extraordinare de interesante care se petrec în acest moment. Avem șansa de a intra pe calea unei creșteri mai robuste, mai dinamice, un sistem fiscal mai bun, mai echitabil social, cu bani care să meargă la educație, la sănătate. Pentru asta avem nevoie de taxe și impozite care să fie plătite, prelevate. Pentru asta am nevoie de sistemul BEPS, avem nevoie de combaterea paradisurilor fiscale și, într-adevăr, uh, această perspectivă din ce în ce mai apropiată de realitate facem progres. Sunt oameni care nu au crezut nicio clipă că vom reuși să mergem așa de departe. <clears throat> Unii s-au aliniat și sunt gata să plătească impozitele, alții însă ne arată securea de război. În orice caz, nu e vorba de o luptă care este condusă neapărat împotriva corporațiilor multinaționale. Nu pe ele dorim să le uh, arătăm cu degetul. Dorim ca ele nu să fie impozitate de mai multe ori, dar totuși să plătească aceste impozite odată. Trebuie să negociem, bineînțeles, foarte atent, ei vor negocia foarte atent locul în care până la urmă vor plăti impozitele. Nu de două ori și nu de niciodată, ci o singură dată și bine. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Alan. Mulțumesc, Alan Lamassur. Mulțumesc, domnule secretar general, mulțumesc, domnule director, colegii v-au aplaudat, asta arată interesul pe care îl avem față de ideile dumneavoastră. Domnule secretar general, sunteți optimist am observat treaba asta. Cooperarea este mai strânsă ca niciodată între toate părțile și statele interesate și ați arătat că, dincolo de problema non-duble impozitări cu care toată lumea este de acord, este, mai este o problemă și anume repartizarea geografică, având în vedere activitățile desfășurate în cutare și în cutare loc și atunci ce se poate face, ce criterii avem Uh, politice, criterii tehnice și așa mai departe și asta este o mare dezbatere care ne așteaptă în UE și în afara UE. În Europeană miza este mult mai mare decât în alte părți, deoarece noi suntem o comunitate politică, avem o piață unică, avem aceeași monedă și atunci solidaritatea se regăsește în centrul proiectului european. Și în situația actuală anumite state membre fură de la altele impozite, putere de cumpărare și locuri de muncă. Deci trebuie neapărat să dăm rezultate aici. Dorim, bineînțeles, să ne găsim în situație de pionierat și în avangardă pe plan internațional. Ați vorbit de multe astfel de tematici, de pildă lupta împotriva schimbărilor climatice, conferința de la Paris ne va, ne va plasa într-o astfel de uh, situație, dar sperăm să fie asta uh, aceeași situație și în legătură cu lupta împotriva distorsionărilor fiscale. Mulțumesc foarte mult! De la voluntă so we all... Pesimismul rațiunii, optimismul voinței, așa cum se spune, mulțumim tuturora și continuăm dialogul, ne vom întoarce Vom avea în continuare și un canal deschis pentru întrebările tehnice. Mulțumesc tuturora!